Iniziamo anche... Vom începe, chiar dacă mulți colegi nu sunt încă prezenți în sală, însă timpul trece. Și la ora 16.30 va trebui să încheiem deja acest atelier, pentru că după aceea ni se va alătura reprezentantul Curții de Conturi. Domnul Cretan ne va prezenta raportul său atunci. Ca urmare trebuie să începem acum să demarăm atelierul nostru, un atelier foarte important. Dragi colegi, situația de slăbiciune a agriculturii în lanțul alimentar este bine cunoscută. Am vorbit despre asta în rezoluția Parlamentului European din 19 ianuarie 2012 și în baza raportului comisiei noastre privind lanțul agroalimentar, trebuie să discutăm aceste aspecte. În raportul nostru am uh, notat uh, problema legată de investițiile în agricultură și de veniturile pe termen lung. S-a notat de asemenea că creșterea prețurilor uh, la consumatori nu se traduce neapărat printr-o creștere a veniturilor agricultorilor. În contextul reformei PAC, funcționează un cadru concurențial al Uniunii Europene cu reguli specifice pentru lanțul alimentar în noua politică agricolă comună. Pentru a prezenta acest subiect, o avem printre noi pe doamna profesor Catrin Del Conte de la Universitatea din Nord, profesorul Antonio Ianarelli de la Universitatea Bari și profesorul Bodighel de la Centrul Național de Cercetare Științifică din Nantes, Franța. Îi voi da cuvântul în primul rând doamnei profesor Catherine Delcont. Aveți în total 15 minute pentru prezentarea acestui studiu, doamnelor și domnilor profesori, și apoi vom avea o dezbatere, iar dumneavoastră veți avea din nou cuvântul pentru a răspunde la întrebările colegilor. Doamnă profesor Delcont, aveți cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul raportului nostru este, în primul rând, analiza dreptului pozitiv al concurenței aplicat la agricultură. În al doilea rând, ne-am propus să analizăm uh, propunerea uh, regulamentului privind uh, cadrul multianual, precum și uh, Um, dispozițiile privind uh, filierele și uh, dreptul concurenței. De asemenea, am dorit să formulăm recomandări pentru a se lua în considerare specificitatea agriculturii și pentru a reechilibra lanțul alimentar. Care este punctul de plecare al acestei uh, reflexii? Punctul de plecare este articolul 42 din tratat, articol care specifică că regulile privind concurența nu se aplică producției și comerțului de produse agricole din anexa 1 decât în măsura determinată de Consiliu prin tratatul de la Roma și, între timp, Uh, în măsura determinată de Consiliu și de Parlament. Adică punctul nostru de plecare este articolul 42 care recunoaște, care afirmă specificitatea agriculturii și care arată care este funcția socială a, pro- a politicii agricole comune. Această funcție socială a politicii agricole comune trebuie să fie luată în considerare în aplicarea regulilor privind concurența. cum a fost implementat și transpus acest principiu în dreptul comunitar al concurenței aplicabil agriculturii. Prima sa transpunere este regulamentul 2662, care privește aplicarea regulilor de concurență în domeniul agriculturii. Aici este interesant să observăm că acest regulament din 1962 a răsturnat filozofia inițială a articolului 42, pentru că, vă reamintesc, că articolul 42 spunea că regulile privind concurența nu se aplică decât în măsura determinată de Consiliu. Ori, regulamentul din 1962 vine să răstoarne această filozofie inițială, afirmând întâi că, în principiu, regulile concurenței sunt aplicabile agriculturii și că uh, numai anumite excepții în ceea ce privește înțelegerile ilicite, ilegale, sunt uh, acceptabile în. Uh, sunt de luat în considerare. Așadar, această mm, schemă bazată pe un principiu și pe niște excepții se regăsește uh, nu numai în acest regulament din 1962, cât și în regulamentul 1184, care l-a uh, înlocuit și în regulamentul uh, COM în, CMOM, se scuze, în, care se află încă în vigoare, precum și în um, documentele publicate ulterior de către Comisie și de către Curtea de Justiție. Ca urmare, Putem spune că punctul nostru de plecare era o aplicare determinată numai de Consiliu și acum, în dreptul pozitiv actual, din 1962, asistăm la o răsturnare a principiilor, principiul concurenței aplicându-se uh, numai cu câteva excepții, excepții care se limitează numai la uh, înțelegerile ilegale. Care sunt aceste excepții? Trei tipuri de excepții. În primul rând, excepții care se referă la practicile care uh, țin de organizațiile naționale de piață. Acestea vor dispărea. O a doua excepție care se referă la acordurile necesare pentru a se realiza obiectivele politicii agricole comune. Și a treia excepție care este prevăzută în articolul 176 din regulamentul unic și care se referă la asociațiile interprofesionale. Din 1962, pentru a rezuma, putem spune că prevalează politica concurență asupra politicii agricole comune. Spe regimul specific care fusese atribuit agriculturii este uh, cu atât mai limitat cu cât aplicarea acestor reguli de către Comisie și Curtea de Justiție este foarte restrictivă. Cu alte cuvinte, de facto s-a instaurat o ierarhie funcțională între politica privind concurența și politica agricolă comună, o ierarhie care nu este prezentă și în textele tratatelor. Care este cadrul propus în propunerea 626, noua propunere CMO. Cadrul general al acestei propuneri extinde regulile actuale pentru uh, anumite sectoare, ca legumele și fructele, vinul Uh, tutunul și pentru anumite aspecte și laptele, ei bine, aceste reguli sunt extinse și la alte sectoare. Reguli care privesc recunoașterea organizațiilor interprofesionale, care privesc acordurile uh, interprofesionale sau între organizații de producători și, în cele din urmă, o reflexie privind contractualizarea relațiilor în sectorul laptelui, reflexii care au fost deja uh, integrată în regulamentul din 14 martie 2012. În ceea ce privește propunerile legate de organizațiile profesionale, aici trebuie să ne concentrăm pe articolul 106d, care introduce o noutate absolut surprinzătoare. Este vorba despre o interdicție de a deține o poziție dominantă care nu există în dreptul comun al concurenței. Acest articol interzice organizațiilor să dețină o poziție dominantă. Ori, dreptul comunitar nu sancționează decât abuzul de poziție dominantă, nu uh, interzice deținerea de poziție dominantă. Vom așadar o dispoziție care este deja în contradicție cu dreptul comun al concurenței. Acest text intră în contradicție cu o altă dispoziție, articolul 111, unde se spune că pentru a fi considerate ca reprezentative, organizațiile trebuie să dețină o poziție dominantă. Și, în fine, această prevedere intră în contradicție cu obiectivele afirmate în uh, considerentele textului, mai ales în considerentul 85, unde se spune că unul din obiectivele acestui text este de a întări concentrarea actorilor de pe, din acest sector și de a întări uh, puterea lor de negociere. În ceea ce privește contractualizarea, o să trecem rapid peste acest capitol, pentru că prevederile prevăzute, mm, incluse în acest uh, regulament, au fost uh, incluse și în regulamentul 261 din 2012. Este vorba acolo de contractele scrise pentru fiecare livrare de lapte. De fapt, centrul mm, acestei propuneri, din punctul nostru de vedere, este reprezentat de propunerile privind concurența. Aceste reguli de concurență nu modifică uh, conceptul potrivit căruia concurența este aplicabilă agriculturii. Deci se reafirmă aplicabilitatea în principiu a regulilor de concurență și se mențin aceleași excepții cu o diferență notabilă și anume introducerea acestei interdicții de a deține o poziție dominantă. În ceea ce privește regulile de concurență aplicabile a acordurilor orizontale, adică între producători, se extinde ceea ce exista deja în dreptul pozitiv și ceea ce există și astăzi în dreptul pozitiv, se menține interdicția clauzelor privind fixarea prețurilor și acea noutate majoră, și anume introducerea uh, interdicției de a deține o poziție dominantă. Acordurile interprofesionale. Aici sau organizațiile interprofesionale, nu există nicio noutate, doar extinderea interdicției care înainte se aplica numai sectorului legumelor și fructelor. În concluzie, putem spune că schimbările introduse de această propunere rămân minore în ciuda obiectivelor deosebit de ambițioase care au fost afirmate, mai ales în considerente obiective de întărirea puterii de negociere și de creștere a, acestui, uh, a acestei puteri. De asemenea, putem spune că aceste modificări ale stării de, ale, ale dreptului ridică mai multe întrebări uh, privind eficacitatea și eficiența mecanismelor propuse din punctul de vedere al obiectivelor care trebuie atinse. Și în cele din urmă putem spune că această propunere confirmă prevalența politicii privind concurența asupra politicii agricole. Ce recomandări am formulat noi? În primul rând, am încercat să propunem uh, să facem mai multe recomandări care să aibă posibilitatea de a atinge următoarele obiective. În primul rând, reechilibrarea lanțului alimentar și de a oferi agriculturii un cadru reglementar care să fie capabil să ia în considerare specificitățile acestui sector. Celălalt obiectiv este să permitem agricultorilor și organizațiilor profesionale uh, să devină niște adevărați actori ai procesului de reglementare. Și în cele din urmă, de a face în așa fel încât obiectivele din articolul 39, deci obiectivele PAC, să fie interpretate în lumina schimbărilor intervenite în cadrul PAC, dar și în lumina viitoarelor modificări pe care le aduc reformele. Și acest lucru se face în, um, cu intenția de a îmbunătăți coerența între diferitele texte aplicabile în agricultură și de a îmbunătăți aplicabilitatea acestora. Propunerile pe care le-am făcut noi reflectă stadiul dreptului pozitiv, această această schemă bazată pe principiu și excepții și necesitatea de a întări uh, eficiența acestor excepții. Recomandările care ni se par cele mai importante se referă în primul rând, la regulile privind concurența. În ceea ce privește articolul 144 și excepțiile legate de obiectivele PAC și de, și de organizațiile orizontale, organizațiile de producători, am propus o prezumție de compatibilitate a acordurilor cu dreptul concurenței. Cu alte cuvinte, acordurile și practicile agricultorilor și ale asociațiilor acestora trebuie să fie considerate ca fiind uh, în conformitate cu obiectivele politicii agricole comune. Astfel, se uh, răstoarnă sarcina probei și comisia trebuie să găsească probele, dovezile conform cărora aceste acorduri încalcă um, regulile fixate. Tot la articolul 144 se recomandă eliminarea interdicției de a deține o poziție dominantă pentru aceste organizații. Acum, în ceea ce privește organizațiile interprofesionale. Nu am propus modificări majore în text, însă ne-am întrebat dacă este necesar sau nu să se mențină notificarea prealabilă a acestor acorduri către Comisie. O întrebare care rămâne deschisă. Dacă se menține această notificare prealabilă, atunci în același timp, ar trebui să existe un regulament de scutire pe categorii, unde să se definească acordurile, clauzele care uh, sunt considerate a fi conforme cu regulile concurenței. În momentul în care va fi integrată o astfel de listă, fie în actul de bază, fie într-un regulament de excepție, de scutire, atunci aceste prevederi vor deveni inutile pentru că operatorii vor face o autoevaluare, așa cum se întâmplă deja în dreptul comun al concurenței, o autoevaluare a acordurilor lor. Dacă acest regulament de excepție ar trebui, ar, va fi adoptat după modelul celorlalte regulamente deja existente, în domeniul acordurilor interprofesionale, trebuie să subliniem că un astfel de regulament de exceptare uh, ar ține de competența Consiliului și a Parlamentului în temeiul articolului 42 din tratat, în măsura în care este vorba de a determina în ce măsură regulile concurenței se aplică agriculturii. Acesta este de altfel obiectivul articolului 42 din tratat. Tot la acordurile interprofesionale, credem că este important să se adauge o prevedere care să permită luarea în considerare a situațiilor de criză și formularea unei proceduri proprii pentru perioadele de criză care să permită o reacție relativ imediată în fața unor situații de criză ca cele cu care ne-am confruntat uh, recent, uh, ca de exemplu vara trecută în materie de legume și fructe. O altă recomandare care ni se pare esențială la acest, artic- la acest articol 144 și 145 privind regulile concurenței aplicabile acordurilor ar fi eliminarea interdicției de a avea acorduri legate de fixarea prețurilor. Interdicția determinării uh, prețurilor se explică atunci când exista o politică agricolă comună bazată pe prețuri administrate. Însă, în momentul în care prețurile administrate, controlate, chiar dacă ele mai există, nu mai au același preț, același, aceeași funcție, îmi scuze, de pilotare, de orientare a prețurilor, atunci devine inutil sau chiar contradictoriu să menținem această interdicție a clauzelor de fixare a prețurilor. Prin urmare, fie că este vorba de acorduri orizontale între producători sau verticale interprofesionale, atunci trebuie eliminată această interdicție a clauzei de fixare a prețurilor. Și trebuie să observăm că dreptul european este mai strict în acest domeniu decât dreptul american. Și, în cele din urmă, în, aceeași, în același spirit, trebuie să reamintim că este necesar să se renunțe la interdicția deținerii unei poziții dominante. Și voi încheia aici, pentru că se pare că timpul a expirat. Voi încheia așadar cu relațiile contractuale. Articolele 104 și 105 privind laptele intră în dreptul pozitiv prin intermediul articolului 145 din regulamentul din 2010. Însă, ni s-a părut interesant să reflectăm asupra acoperirii acestei contractualizări. E vorba de formalizarea în scris a contractelor, în măsura în care obiectivul urmărit este transparența negocierilor, în măsura în care obiectivul obligației de a avea niște contracte scrise este reechilibrarea relației contractuale, atunci ni se pare normal ca această obligație să fie extinsă în toate sectoarele. Transparența și reechilibrarea relației contractuale nu se pot limita numai la sectorul laptelui. Ca urmare, credem că ar fi bine să existe o reflexie pentru introducerea unei reguli care să prevadă obligația de a încheia contracte scrise în toate sectoarele. În concluzie, pe acest studiu putem spune că politica de concurență aplicată agriculturii ar trebui să reflecte specificitatea acestui sector, mai degrabă decât să o um, șteargă și să, să o ignore, așa cum se întâmplă în prezent. În al doilea rând, numai o acțiune cu caracter legislativ ar putea iniția și justifica o modificare a aplicării regulilor de concurență, producției și uh, comercializării de produse agricole. Și numai o astfel de acțiune ar justifica o schimbare a interpretării excepțiilor de către comisie și de către curte. Ca urmare, ca o concluzie și o deschidere către viitor, putem spune, pentru ca articolul 42 să își recapete semnificația sa inițială și pentru a reda filozofia acestui articol întreaga sa acoperire, ar trebui să reflectăm la elementul fundamental al arhitecturii aplicabile agriculturii și anume modificarea sau uh, înlocuirea regulamentului 1184 din 2006 pentru că acest regulament care se justifica în 1962 nu se mai justifică astăzi. Numai această modificare ar putea permite, din punctul nostru de vedere, o schimbare și o luare în considerare reală a specificităților uh, agriculturii. Mulțumesc! Grazie! Grazie molto la Caterin. Mulțumesc! Mulțumesc uh, vorbitorii noastre din partea Universității de la Nant. A fost o contribuție foarte interesantă pe marginea unei teme foarte importante și este bine că profesorii contribuie la activitatea noastră. A fost uh, cu adevărat uh, un discurs foarte interesant și foarte util și a clarificat anumite aspecte. Așadar, încă o dată, vă mulțumim din suflet. Și acum urmează schimbul de opinii. Și apoi vor exista răspunsuri la întrebările adresate. Michel Dantan. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, euh, à mon tour... Euh, mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc uh, echipei care a dirijat aceste lucrări care au fost prezentate. Așa cum s-a spus, cred că problema dreptului concurenței pentru producători este un element central al reformei politice agricole comune, chiar dacă nu am vorbit despre acest lucru până acum. Într-un context în care banii sunt puțini, mi se pare că trebuie să adaptăm uh, regulamentele pentru ca ele să aibă efecte care să compenseze lipsa de bani. Aș dori să spun că dreptul care se aplică astăzi în agricultură este mai restrictiv decât cel global al concurenței. S-a demonstrat de mai multe ori că doctrina aceasta este fondată pe politica de la început a PAC, prin care piața a fost uh, ghidată și s-a extras uh, venitul fermierilor. Astăzi am uh, abandonat această politică și ne îndreptăm spre o politică de piață. Este o doctrină care a fost fixată aici în ultimii 20 de ani. Mi se pare logic să adaptăm dreptul la concurență, nu în mod specific pentru agricultură, dar să se aplice aceleași proprietăți ca și în restul pieței. Apoi, cred că s-a spus deja un uh, lucru specific agriculturii este că ea este uh, atomizată în fața clienților pentru că am abandonat o politică publică a gestionării Uh, pieței. Atunci avem nevoie de o a, um, politică privată care să înlocuiască această politică. Dacă răspunsul este da, atunci trebuie să le dăm a, uh, agricultorilor posibilitatea să uh, răspundă la această nevoie. Dar nu e vorba doar de a reuni agricultorii ci ca aceștia să poată să, să ia măsuri în uh, beneficiul agriculturii și al consumatorilor. Să vedem ce se întâmplă și în alte sectoare, spre exemplu în sectorul zahărului. După reforma din 2006, consumatorul a fost tratat în același fel ca și uh, producătorul. Au fost cumva penalizați de sistem. Nu trebuie să penalizăm nici uh, producătorul și nici consumatorul și uh, am lucrat de altfel uh, asupra acestui lucru, trebuie să să mergem în direcția preconizărilor făcute de juriștii care au vorbit astăzi aici. Grazie, grazie Michel. Continuiamo questo Mulțumesc, mulțumesc Michel și acum dau cuvântul domnului Martin Heusling. Da, cred că mesajul principal este că mesajele comisiei nu sunt suficiente în acest punct și că ar trebui să fie îmbunătățite. Iar în ceea ce privește agricultura și acest sector, avem nevoie de un drept concurențial special. Susțin această idee și în ceea ce privește negocierile pe marginea pachetului uh, produselor din lapte, încă în această dimineață am fost uimit uh, în ceea ce privește concurența și afirmațiile care au fost făcute. Um, producătorii nu uh, pot folosi mai mult de 3,5% din cantitatea de lapte. În această dimineață am auzit anumite argumente. Pe de altă parte, însă, există o anumită concentrare în lăptării care uh, produc o un procentaj mai mare. De aceea mă întreb de ce această limitare. Pentru că dacă este să mergem un pas mai departe, uh, ar trebui să se limiteze în același fel și comerțul. Agricultura este, iată, încătușată și cred că noi cu toții dorim altceva și anume să oferim cât mai multe posibilități agriculturii. Există, sigur, uh, prohibiții în ceea ce privește fixarea prețurilor, dar și acest lucru este uimitor, pentru că uh, ce mai înseamnă un contract dacă nu am posibilitatea ca producător să îmi stabilesc prețurile, respectiv să le cresc dacă doresc. De asemenea, cei care fac parte din organizațiile producătorilor ar trebui să beneficieze de anumite avantaje. Deci toate aceste lucruri mi se par de neînțeles. În ceea ce privește obligația contractuală, acesta a fost un punct controversat și în ceea ce privește pachetul uh, laptelui. Uh, atunci statele membre au spus că um, vor ca contractele să fie încheiate pe bază voluntară. Altele s-au opus acestui lucru. Dar dacă există această bază de voluntariat, sau cel puțin anumite părți sunt încheiate astfel, sau anumite părți ale sectorului profesional doresc acest lucru, atunci uh, cred că lucrurile așa trebuie să stea. Dacă împreună vom ajunge la, re... la rezultatul că aceste puncte trebuie să ajungă în prim plan, să fie prioritare, atunci cred că facem pași importanți. Comisarul pentru concurență, precum și comisia, susțin această idee, dar eu am impresia că la comisie există mulți care nu sunt de aceeași părere, ba chiar vor să încătușeze oarecum agricultura, iar dreptul concurențial este privit mai mult din perspectiva consumatorului, respectiv consumatorul în final trebuie să aibă posibilitatea uh, să cumpere ieftin, dar nu ține cont și de producători care au la fel de puțină putere. De aceea există aici un dezechilibru și pe mine m-a uimit să constat, așa cum s-a întâmplat și în trecut, că autoritățile pentru concurență doresc să ne ia și ceea ce am obținut până acum și critică ceea ce am obținut în, ceea, în negocierile privind pachetul laptelui. De aceea, pentru mine, acest lucru este de neînțeles și cred că ar trebui să mai discutăm la Comisie și cu Comisiul pentru Concurență, respectiv și la Digi Agri, pentru a clarifica lucrurile și a le echilibra mai bine. Și este important să nu există frâne din altă parte. Mulțumesc, Martin. Elizabeth Iegle, apoi doamna Megenes. Mulțumesc și eu sunt de acord cu ceea ce s-a spus. Discuția din această dimineață a arătat încă o dată foarte clar că, pe de o parte, suntem pentru liberalizare, în multe domenii beneficiem de liberalizare, dar pe de altă parte, atunci când uh, intervine o problemă, imediat se pun întrebări uh, de genul unde este cadrul în care ne mișcăm, unde sunt posibilitățile pe care le avem atunci când vorbim de liberalizare, dar unde sunt de asemenea posibilitățile de încadrare, de constrângere. Dreptul concurențial s-a vorbit despre acesta. Acesta prelevează asupra dreptului agricol. Deci, am ajuns în acest proces de liberalizare, iar vechile noastre reguli nu mai sunt valabile. Dar apoi s-a spus, ca punct următor, că agricultorii sunt actori veritabili în acest cadru concurențial, respectiv ar trebui să fie pe viitor actori importanți în acest cadru. Cum tratăm acest lucru? Pachetul uh, pe marginea produselor din lapte, respectiv dezbaterea respectivă, dacă este să privim Germania, noi spunem că nu dorim lucrurile să fie făcute pe bază de voluntariat și cred că avem nevoie de două lucruri. În primul rând, ar trebui să ne gândim din perspectiva noastră la o listă de dezechilibre, respectiv uh, practici de afacere incorrecte, și haideți să ne gândim și noi, cei de la Agri, să vedem care sunt aspectele unfair sau cel puțin pe care le resimțim noi așa. În al doilea rând se spune că agricultorii trebuie să fie actori. În primul rând ei trebuie să beneficieze de acest drept, să fie actori, iar pachetul privind produsele de lapte uh, ne-a arătat că nu s-a întâmplat așa. Cel puțin așa au stat lucrurile în cazul respectiv. colegii noștri au făcut referire și la un cadru juridic care ar putea să fie solicitat, un cadru juridic în care să fie adresate cele mai importante întrebări ale dreptului contractual în ceea ce privește relațiile comerciale, um, livrările. Deci să există practic o soluție comunitară obligatorie la nivel european, iar orice stat membru să poată apela la aceasta atunci când implementează uh, regulamentul în uh, legislația națională. Lucrurile au, pot, fost, au putut fi reglementate așa în ceea ce privește protecția consumatorului și dacă vom proceda asemănător, atunci nimeni nu va mai putea uh, da înapoi. Cred că avem nevoie de acest cadru și am putea să ne gândim la el, am putea să ne gândim care sunt posibilitățile pe care putem să le oferim uh, Comisiei Agri astfel încât să se ajungă la niște standarde obligatorii pentru toată lumea, care în lanțul agricol, în lanțul alimentar, să devină active. Mulțumesc! Mulțumesc, Marian McGuinness și apoi domnul Agnew. Marian. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc experților pentru această prezentare foarte interesantă. Cred că trebuie să studiem toate punctele care au fost exprimate în ceea ce privește legea concurenței și modul în care se operează în agricultură. Sprijin uh, comentariile făcute de Michel Dantan în ceea ce privește acele chestiuni care au fost uh, abordate. Aș vrea să fac o observație generală care are uh, legătură cu un lucru spus de comisie în această dimineață și cu o ședință pe care am condus-o în timpul prânzului referitoare la lanțul alimentar și se referă și la lista menționată de doamna Iegle în ceea ce privește practici comerciale unfair. Vorbim despre această politică CMO, dar pe de altă parte vorbim despre o situație nereală. Uh, Comisia are anumiți experți care lucrează pe această chestiune. Parlamentul nu este direct implicat, iar până în iunie va exista un raport. La sfârșitul acestui an, când activitatea noastră va fi încheiată, va uh, fi și mai mult de lucru experții ca, cu care am vorbit astăzi în timpul prânzului au uh, redactat un raport referitor la ceea ce se întâmplă în statele membre pe marginea acestui subiect și este foarte clar că toate statele membre au o problemă cu lipsa de corectitudine, cu practicile transparente și cu dificultățile pentru producători. Mulți au încercat să aplice uh, legea secundară, soft law, însă experții spun că este nevoie de hard law în acest domeniu și că trebuie să insistăm asupra acestui lucru. Autoritățile din domeniul concurenței și retailerii nu doresc însă acest lucru. Deci este până la urmă o întrebare deschisă, Michel. Cum continuăm să acționăm? Cum ne continuăm activitatea? care va fi impactul asupra activității noastre, asupra ceea ce facem noi aici. Trebuie să ne asigurăm că mergem cu toții pe aceeași direcție și că avem o influență asupra modului de gândire a Comisiei. Sigur, Michel, Michel Barnier, domnul Cioloș și cel de-al treilea comisar care este implicat în această chestiune, domnul Tajani, sigur, accept bunăvoința lor și încrederea în acest subiect și faptul că sunt pregătiți să acționeze. Însă, doresc să constat care este rolul nostru pe care îl jucăm în acest proces. Vă mulțumesc! Exact, grație! Mulțumesc, Marian! Domnul Agnew? Mulțumesc foarte mult! Am și eu câteva întrebări. Două dintre ele se referă la țara mea, Marea Britanie, și a treia este de ordin general. Dacă să primim industria zahărului în Marea Britanie, putem spune că două organizații au poziții dominante. Uni, uh, Sindicatul uh, Fermierilor Naționali este mm, organizația care negociază în ceea ce privește creșterea, iar British Sugar are monopolul în ceea ce privește rafinatul zahărului. Deci sunt două organizații cu poziții dominante, dar rezultatul nu pare a fi unul scandalos. Sugar, vă zahărul se vinde, și nu există atât de multe reclamații referitor la preț. Puteți să-mi spuneți cum stau lucrurile? În al doilea rând, nu s-a definit exact care este poziția dominantă. 50% sau mai mult din piață înseamnă dominant? Și de asemenea mă întreb, această legislație ar putea să treacă de Comisia de Competiție în Marea Britanie? Și un punct de ordin mai general, cred experții că legislația va avea același impact în toate statele membre, în ciuda disparităților și diferențelor piețelor interne de la nivelul fiecărei, fiecărui stat membru. Grazie, Agniu. Josebove. Domnul Zebale. Oui, moi aussi, je voudrais d'abord commencer. Domnul Josebove, îmi cer scuze. Mulțumesc și eu echipei de experți de la Universitatea din Nantes. Au moment on est en train de de travailler sur le texte euh, sur Trebuie să lucrăm pe textul uh, acesta într-un moment în care informațiile sunt extrem de clare și de pozitive. Pe de o parte, asistăm la atacuri și la condamnări uh, uh, acuzații uh, cum ar fi situația producătorilor de uh, andive, o situație absolut uh, scandaloasă. Vedem de asemenea acuzații legate de operatorii din uh, sectorul laptelor, laptelui, unde s-a restrâns posibilitatea organizării acestora, un lucru care vine în contradicție cu eficacitatea economică. Uh, suntem într-o situație în care Parlamentul European a denunțat printr-un raport votat în plen, pe care l-am inițiat eu, faptul că valoarea adăugată uh, pleca către sectorul de prelucrare și de mare distribuție și de distribuție uh, în loc să rămână în agricultură. Deci suntem într-o situație care nu permite, uh, nu, nu aduce nicio ieșire. Dacă ne uităm la primul text din 62, am putea spune că putem merge și până la tratatul de la Roma și vom vedea că, într-adevăr, atunci prețurile erau administrate, orchestrate pentru ca agricultorii să poată să fie identificați cu celelalte categorii sociale. Acesta era un model care a fost respectat, dar care între timp uh, a explodat. Tratatul de la Roma însă continuă să fie aplicat, el este referința de bază și noile reguli economice trebuie să atragă și niște noi reguli fiscale. Într-adevăr, modificările pe care le-ați menționat dumneavoastră și pe care, uh, despre care a vorbit și Michel Dantin, ne obligă astăzi să facem opoziție Comisiei, să avem uh, o abordare puternică la nivelul Parlamentului European și va trebui să ne asigurăm că politica definită este coerentă și că politica bugetară urmărește politica economică, pentru că dacă nu, agricultorii vor fi cei care vor avea de pierdut și nu vom face decât să întărim puterea fie a sectorului de prelucrare, fie a sectorului de distribuție. Bine, grație, Josebove. Mulțumesc, Josebove. Mulțumesc uh, tuturor colegilor care au luat cuvântul. Și acum, dacă nu mai dorește nimeni să intervină, voi da cuvântul din nou echipei de experți. Doamne Del Cont, dacă dorește să răspundă. Și Mulțumesc și domnului Ianareli și domnului Bodigel. Uh, voi răspunde întâi, apoi voi da, le voi da cuvântul colegilor mei. În ceea ce privește justificarea limitării puterii de asociere a asociațiilor de producători pentru că prin impunerea articolului 105, în ceea ce privește poziția dominantă, se pune problema dacă nu cumva este în contradicție cu dreptul comunitar al concurenței și în contradicție cu aceste obiective. Dar ne gândim și la limitarea posibilității de asociere agricultorilor, dacă nu duce cumva la o concentrare structurală a exploatărilor și la o mișcare ce uh, contravine politicii de dezvoltare rurală cu obiectivul de a menține o diversitate a exploatărilor. E unul din aspectele care ne-a surprins în mod deosebit, cu atât mai mult cu cât uh, concentrarea este este favorabilă structurilor de amploare care sunt deja în poziție dominantă. Există astfel mai multe paradoxuri. Apoi, în ceea ce privește relația între agricultură și concurență, nu spunem că agricultura nu are dreptul la concurență dar ar trebui să li se permită agricultorilor să se asocieze la nivel orizontal și vertical și să respectăm principiile fundamentale ale concurenței. Dacă au dreptul la instrumente uh, echitabile, pot să uh, pătrundă pe o piață omogenă, pe o piață concurențială nu este o solicitare nejustificată a unui statut derogator. Este pur și simplu o chestiune de logică economică. În ultimul rând, aș dori să spun că atunci când se spune că agricultura este un sector economic, este adevărat. Dar este un sector ce are și o funcție socială și care nu se referă doar la uh, producție și schimb de produse. Agricultura ne permite, înainte de toate, să îndeplinim uh, dreptul la alimentație al fiecărui cetățean european și, ca atare, trebuie să fie un sector tratat uh, special. Nu putem să punem pe picior de egalitate agricultura și petrolul, care are un statut special. Este un sector diferit și produsele agricole sunt deosebite. Iată de ce trebuie să avem o abordare deosebită în ceea ce privește aplicarea drepturilor uh, de concurență. Pondere, uh, ma per un chiarimento di carattere generale. Aș dori să răspund uh, la un punct general, reprezentantul Regatului Unit a spus, uh, a dat un exemplu referitor la sectorul zahărului. Trebuie să clarificăm uh, limitele acestui document, pentru că trebuie să ținem minte un lucru. Ideea că fermierii sunt mai slabi decât uh, alte, alți actori din alte sectoare. Trebuie să existe o protecție. Ei reacționează la schimbările pieței prin um, elasticitatea prețurilor. Odată ce avem mecanisme de controlare a prețurilor, care este un mecanism pentru apărarea fermierilor, trebuie să, să luăm în considerare și asociațiile de producători. S-a adus în discuție ideea unei uh, poziții abuzive, dominante. Punctul 1.32 uh, din tratat uh, este împotriva pozițiilor dominante, dar nu oprește companiile uh, la nivel european să aibă o poziție dominantă. În mod ciudat, în agricultură se poate să existe o poziție de dominanție. Colega mea a spus că teoretic ar trebui să existe o structură regională, nu de piață, care să ajute politicile rurale. Noi suntem îngrijorați de abuzul de poziția dominantă. În agricultură încercăm, se încearcă oprirea uh, creării de Uh, asociații de producători. Dar trebuie să ne asigurăm că uh, statele membre respectă la nivel național prevederile uh, europene. Ele trebuie să aplice prevederile comunitare, dar și legea națională. Revenind la ce s-a spus despre sectorul zahărului din Regatul Unit, și de acțiunile, măsurile care au fost luate. Dacă ar fi fost un abuz la nivel european, atunci ar fi trebuit invocat uh, legea concurenței la nivel european, dar nu este cazul. Este un fenomen uh, ce se aplică doar în Regatul Unit, să zicem. Și atunci se aplică legislația uh, pe concurență la nivel uh, național din Regatul Unit. Dacă uh, se dorește interzicerea recunoașterii asociațiilor ce au o poziție dominantă, pentru că este o discriminare între persoanele juridice și indivizi asociațiile de indivizi, atunci agricultura trebuie să aibă o poziție specială. Să existe legi care să protejeze agricultorii, dar, din păcate, aici sunt luate în considerare doar asociația de producători în agricultură. Este singurul uh, instrument pe care agricultorii îl au. Trebuie să se asocieze și fac acest lucru din nevoie. Dacă există poziții dominante, atunci uh, prețurile ar putea crește, dar nu este cazul pentru că uh, poziția lor este una slabă și de aceea prețurile pentru producători sunt mici, iar cele pentru consumatori sunt mari. Și trebuie să vedem ce se întâmplă între aceste două nivele. Într-un fel, doar prin um, dobândirea unei poziții dominante pot să capete puterea pe piață. Trebuie să ne asigurăm uh, totuși că în această situație nu le dăunează consumatorilor. Um, mulțumesc, vă mulțumesc tuturor. Cred că a fost o discuție fructuoasă. Mai vrea cineva să intervină? Uh, domnul Bodigon. Mulțumesc. Unul din elementele discutate de reprezentanța germană, cred, referit... Ea spunea că trebuie aplicate anumite condiții. Aș dori să menționez uh, obligațiile contractuale. Singura obligație nouă din propunere este la, se referă la existența contractelor scrise. Ele există deja și țin de uh, legea națională. Și noi ne-am pus uh, întrebări referitor la utilitatea acestor contracte, a dimensiunilor care pot fi incluse. Se pune o problemă de fond. Filozofia contractului în sine nu aduce mare lucru dacă obligațiile de informare corespund cu uh, sancțiunile juridice. Am putea să prevedem tot atâtea informații obligatorii ce trebuie incluse într-un text dar uh, atunci instrumentele juridice s-ar putea să nu aibă efecte utile. Davvero a tutti eh, di questo ottimo. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. A fost o contribuție foarte utilă, să îi aplaudăm. Să trecem mai departe la punctul 15 de pe ordinea de zi. Este uh, tema doamnei Calniete. Comisia nu a fost uh, reprezentată. Dacă vreți să intrați, acum este momentul. Punctul 15. Instituirea programului cadru pentru cercetare și inovare. Raportorul pentru aviz este doamna Calniete. Este primul schimb de opinii. Acesta vine după programul cadru 7, se numește Orizont 2020. Comisia a propus uh, sporirea sumei pentru agricultură. Este o problemă deosebit de importantă în contextul în care trebuie să producem mai mult și să poluăm mai puțin. Îi uh, urez uh, bun venit și domnului Vascu. Sandra, ai cuvântul? Sēdētāja kungs, vispirms es gribu teikt, ka programma apvārsnes ir ļoti svarīga, jo faktiski tā... Programul Orizont 2020 uh, este într-adevăr unul foarte important. Acest program cuprinde toate rezultatele cercetărilor, le aduce la un numitor comun și fără această soluție nu putem să atingem un nivel mare de inovare în Uniunea Europeană și nu putem promova nici competitivitatea europeană. De aceea mi se pare foarte important ca acest capitol uh, din programul cadru Orizont 2020 să pună accentul pe îmbunătățirea globală a competitivității în contextul bioeconomiei. Mijloacele și fondurile alocate în acest program cadru sunt uh, alocate pentru o perioadă îndelungată. Pentru cercetare, conform propunerii Comisiei, sunt prevăzute uh, trei domenii. Siguranța alimentară, cercetare tehnică și maritimă și, de asemenea, economie biologică. Fondurile alocate sunt uh, clar alocate deja de la bun început și acești bani pot fi nu pot fi folosiți și de oamenii de știință din alte domenii. Acest lucru este important pentru agricultură. De asemenea, doresc să subliniez că o abordare multidisciplinară în implementarea programelor de cercetare este foarte importantă. De asemenea, este foarte important ca centrele de cercetare din Europa să colaboreze, mai ales dacă este vorba de același domeniu de activitate. Pentru că așa vom avea cu toții de câștigat. În prezent trăim într-o situație în care cererea de alimente la nivel mondial este tot mai mare. Este nevoie de tot mai multe resurse naturale pentru producerea alimentelor. Din acest motiv, nu putem să acceptăm ca 30% din alimente care sunt produse în țările dezvoltate să fie pur și simplu aruncate. Pentru a rezolva această problemă, avem nevoie de un acces complex. O abordare complexă care să se bazeze pe rezultatele cercetării. De asemenea, doresc să vă atrag atenția asupra unui alt aspect. Comisia și-a propus să susțină o cercetare socioeconomică în care să sub, prin care să susțină și strategiile de economie biologică, pentru că este important să dezvoltăm strategii, modele și inițiative care să promoveze economia, dezvoltarea teritorială și o economie care are influență asupra uh, mediului. Împreună cu raportorii din umbră voi colabora pe marginea acestui subiect și sunt convinsă că cu toții vom putea să cooperăm foarte bine, că vom avea un aviz echilibrat în final, pentru că numai așa putem să profităm cu toții de acest lucru. În felul acesta și colegii noștri uh, de la ITRE, care este comisia responsabilă pe fond, vor avea de câștigat. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare opiniile dumneavoastră. Mulțumesc! Państwo, otwieramy dyskusję. Dziękujemy Pani Poseł za wprowadzenie. Pani Poseł. Mulțumesc pentru această introducere. Primul orator este doamna Reimers. Mulțumesc, în primul rând, pentru această prezentare a avizului respectiv a programului cadru. Eu am colaborat și am discutat cu mai multe universități uh, până acum și mi-a fost semnalat faptul că sunt cât se poate de încântați de uh, o colaborare care să depășească granițele fiecărui stat. Însă, se pare că povara administrativă pentru fiecare administrativă este foarte mare. De aceea, cred că ar trebui să fim atenți la aceste aspecte. Atunci când implicăm universități în programele de cercetare, ar trebui să se lucreze și la simplificarea administrativă, la simplificarea formularelor de solicitare, pentru că știm că cercetarea trăiește din uh, acest progres creativ, din uh, activitatea deschisă și transparentă. Nu fiecare program de cercetare duce la succes, pentru că, um, până la urmă, orice program de cercetare înseamnă să uh, cercetezi și anumite sectoare necercetate până acum. De aceea, cred că ar trebui să fim mai deschiși, să nu fim prea stringenți, pentru că în felul acesta uh, prejudiciem anumite posibilități de cercetare. Sigur că pentru banii pe care îi investim, pe aceștia trebuie să îi controlăm, pentru că trebuie să avem o justificare în fața contribuabililor. De aceea avem nevoie de un regulament flexibil, mai ales în domeniul agriculturii. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că uh, Trebuie să ne asigurăm că cercetarea și inovarea nu se bazează numai pe cercetare, ci și pe inovare și și pe transferul rezultatelor. Cum transportăm ceea ce a fost susținut uh, bine cu banii europeni în practică. Această punte uh, în continuare, în practică, este dificil de realizat. De aceea trebuie să ne asigurăm că asigurăm o apropiere mai mare între cercetare și practică. Nu tot ceea ce se cercetează aduce beneficii în practică imediat. Există de multe ori etape intermediare în care este nevoie de o dezvoltare uh, care să se desfășoare pe parcurs până să se ajungă la o implementare definitivă. Și cred că vom uh, putea profita pe viitor dacă vom investi mai mult în cercetare. Pentru că, tocmai pentru că există multe atribuții și sarcini în acest moment în domeniul agriculturii, avem nevoie de mai multe rezultate inovatoare, de tehnologii moderne, pentru a deservi un mare obiectiv și anume, cu mai puțin, să reușim să obținem mai mult. Vă mulțumesc! Nie ma więcej zgłoszeń. Bardzo proszę. Nimeni nu mai dorește să ia cuvântul? Ba da. Așadar, dau acum cuvântul. Nu, doamna McGuinness, doamna McGuinness dorește să ia cuvântul. Mulțumesc! Cred că cu toții suntem de acord că avem nevoie de mai multe cunoștințe în domeniul agriculturii. Însă beneficiem deja de multe cunoștințe și important este ca ele să fie transferate agricultorilor. Trebuie să ne asigurăm că facem o legătură între cercetare, informare și transmisia acestor cunoștințe către fermieri. De asemenea, doresc să fac o observație. Știu că universitățile sunt încântate de uh, această perspectivă a banilor și mă îngrijorez să nu se transforme totul într-o industrie de a obține bugete, de a face cercetare, fără însă de să existe un o idee clară de ce se face această cercetare. Și cred că aici avem nevoie de mai multe informații. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul doamnei Hans Garcia. Mulțumesc! Îmi pare bine că pot vorbi imediat după doamna McGuinness pentru că trebuie să-i dau dreptate. Într-adevăr, pierdem foarte multe cunoștințe și este oarecum imposibil să transmitem aceste cunoștințe inovatoare uh, lumii reale, industriei, agriculturii. Cred că acesta este unul dintre cele mai interesante puncte pentru sectorul primar sau pentru acest program uh, Orizont 2020. Este vorba despre transferul de cunoștințe și către industria alimentară. Sectorul nostru european cu siguranță poate să facă pași importanți în concurența și în spațiul concurențial uh, global. Există anumite preferințe ale țărilor terțe în ceea ce privește producția comunitară, dar important este ca aceste cunoștințe să fie transmise și către industria alimentară. Trebuie să ținem cont de acest lucru. Transferul este foarte important, transfer de la cercetare către practică. Aceste cunoștințe trebuie transmise pentru că progresele care sunt făcute, chiar și în industria alimentară, sunt foarte importante. Indicația geografică, etichetarea, uh, menționarea specialității, toate aceste lucruri sunt importante pentru că ne ajută în climatul competitiv. Trebuie să arătăm că un produs european este ceva original, de exemplu. Mulțumesc foarte mult. Domnul Agnew aveți cuvântul? Mulțumesc! Doresc să susțin și eu ceea ce a spus doamna McInnes. Sper că mă ascultă, pentru că, iată, o susțin dintre toți. Am ales-o pe ea să o susțin. Și mai este un aspect pe care doresc să-l menționez uh, referitor la cercetare. Putem face cercetare și apoi rezultatele cercetării trebuie să fie fructificate, însă ele de multe ori sunt distruse de activiști diversi care au niște agende extraordinare și nu fac altceva decât să distrugă. Acest lucru vreau să-l subliniez. Bardzo dziękuję. Myślę, że zbyt krytyczna ocena. Mulțumesc foarte mult. Cred că um, aceasta este o evaluare puțin cam critică, însă aveți dreptul să aveți această opinie și acum dau cuvântul unui reprezentant de la Digi Agri. Vă rog, aveți cuvântul. Digi Research. Digi Research, pan da. Halu. Digi Research. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să am ocazia de a spune câteva cuvinte pe marginea acestui subiect. Cred că deja sunteți uh, conștienți de conținutul general al acestei, al acestui um, program cadru pentru cercetare și inovare, Orizont 2020, care beneficiază de un buget sporit față de programul trecut. De fapt, vorbim de o sumă aproape dublă de bani, ceea ce arată că Comisia recunoaște importanța tot mai mare a acestui sector. Pentru a răspunde uh, celor care au intervenit, pentru că sunt niște puncte care tocmai au fost abordate și pentru a încerca să explic cum stau lucrurile, Comisia este conștientă de faptul că avem nevoie de mecanisme adecvate pentru ca rezultatele cercetării să ajungă la utilizatorii finali, fie că sunt agricultori, fermieri sau uh, servicii de consultanță, indiferent cine sunt ei, industrii rurale sau uh, industrii la scală largă. Suntem conștienți de acest lucru și veți putea observa că noul pachet pentru cercetare este un pachet pentru cercetare și inovare, pentru că am adus la un numitor comun inovarea și cercetarea, care le-am oferit uh, mai multă pondere decât în trecut. Și cu siguranță facem pași pentru a ne asigura că rezultatele cercetării în măsura în care putem, uh, ajung în practică. O parte a acestui proces uh, constă în ascultarea fermierilor, a organizațiilor pentru agricultori și a altor uh, industrii din zona rurală, pentru a vedea care sunt problemele specifice și cele mai frecvente cu care se confruntă în realitate și care le împiedică dezvoltarea. Trebuie să răspundem cât mai activ la solicitările care vin din această zonă, din comunitatea rurală și de la agricultori, pentru a ști ce să promovăm mai mult. Sigur, trebuie să ținem cont că în anumite situații vom uh, vedea anumite oportunități pentru dezvoltări potențiale care nu sunt probleme pe termen scurt, ci mai degrabă probleme pe termen lung. Comisia, cu siguranță, are responsabilitatea de a um, se referi la uh, soluții pe termen lung mai degrabă decât uh, la cele pe termen scurt. Probleme care vizează mulți agricultori. Cu siguranță însă voi aborda această chestiune a schimbului de informații, a transferului acestora în mod adecvat, important este ca utilizatorul final să fie implicat și el în acest proces cât mai rapid posibil. Activitățile de cercetare, în general, sunt activități multidisciplinare și care implică mai mulți parteneri. Și aceasta este și frumusețea pe care o avem la nivelul cercetării europene și finanțate de Europa. Pentru, practic, mai multe competențe europene de cercetare uh, sunt implicate în acest proces, ceea ce ne permite să avem mai multe perspective asupra anumitor chestiuni. De exemplu, dacă dorim să îmbunătățim fertilitatea solului, lucrurile ar putea sta în mod diferit în Polonia și Spania, dar poate că există anumite trăsături comune despre care doresc să știe toate părțile. Deci aceste activități de cercetare comună și acest tip de model joacă un rol foarte important. În ceea ce privește simplificarea, și comentariile care au fost făcute, da, într-adevăr, acesta este, acesta este un element important al noului pachet. Comisarul uh, de resort a făcut solicitări clare, dorește cerințe clare care să fie introduse în noul pachet, se dorește simplificarea întregului proces cu orice preț. Acest lucru este menționat în noul pachet și sunt multe măsuri care sunt uh, amizajate astfel încât uh, natura complexă a procesului de aplicare și toate celelalte lucruri pentru care am fost criticați să fie simplificate. Un alt aspect important este că, încercând să obținem această legătură mai apropiată cu agricultorii și comunitatea rurală, lucrăm îndeaproape cu colegii de la DG Agri și mai ales în uh, lumina acestui parteneriat uh, propus. Și aici observăm că există oportunități bune de dezvoltare de sinergii uh, în ceea ce privește dezvoltarea cercetării și inovării în contextul programului cadru Orizont 2020 și al fondurilor destinate acestui sector. Cu siguranță vor exista beneficii din această colaborare apropiată pe care o avem cu colegii noștri de la Digi Agri. Activitățile care se vor desfășura în cadrul acestui program vor fi cogestionate de cei doi directori generali pentru a ne asigura că ele vor avea rezultate relevante pentru agricultori. Cred că Acestea sunt uh, cele ce am dorit să le spun. Dacă mai există întrebări, uh, voi fi dispus să răspund la ele, fie eu, fie colegii mei de la Digi Agri, care stau în stânga și în dreapta mea. Przedkładamy pana pytanie. Mulțumesc, spune domnul președinte. Sunt întrebări pe care doriți să le adresați comisiei? Aveți întrebări față de DG Agri sau DG Inovația? Înțeleg că raportorul dorește să adreseze un cuvânt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întrebări există întotdeauna multe. Doresc să vă mulțumesc. Colegii la citirea documentului au avut aceleași uh, suspiciuni și dubii ca și mine și, și ei l-au exprimat la rândul lor. Doresc să mulțumesc și comisiei pentru faptul că este conștientă că există aceste probleme și că dorește să găsească cele mai bune soluții. Nu ne mai rămâne decât să sperăm că așa se va și întâmpla. Îmi doresc să fie așa, îmi doresc ca și pe viitor să colaborăm la fel de bine și atunci când acest raport va fi redactat, când se va vota pe marginea lui, astfel încât uh, Orizont 2020 uh, să fie promovat în mod corespunzător. Să sperăm că se va ajunge la soluții foarte bune și că Comisia va veni cu propuneri foarte bune pentru producători și pentru agricultori, astfel încât uh, și povara administrativă să fie una mai mică și rezultatele să fie cât se poate de bune. Vă mulțumesc! Dziękuję pani poseł. W takim razie Mulțumesc uh, doamnei raportor, spune domnul președinte, și atunci cred că putem să continuăm cu următorul nostru punct. A sosit și oaspetele nostru. Bine ați venit! Domnule Michel Cretin, membru al Curții de Conturi Europene, vom uh, asculta acum părerea pe care o aveți despre propunerile de reformă a PAC. O să vă lăsăm un minut să vă instalați și apoi o să vă dăm cuvântul. Aveți cuvântul, domnule Creta. Uh, merci, uh, monsieur, mesdames uh, et messieurs les députés. Mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați. Aș dori să vă mulțumesc, în primul rând, pentru invitație. Invitația de a vă prezenta opinia Curții de Conturi Europene cu privire la propunerile de reformă a PAC, propuneri inițiate de Comisia Europeană. Această opinie se referă la cele patru proiecte principale de regulament care definesc această reformă. Opinia noastră a fost definită în urma constatărilor curții din rapoartele sale anuale și în urma uh, diferitelor rapoarte speciale prezentate pe acest subiect. În această prezentare voi aborda patru puncte. Primul punct se referă la simplificarea politicii agricole comune. La acest punct aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că Comisia a încercat să răspundă unor observații formulate de către Parlament, de către Consiliu sau de către Curte în ceea ce privește simplificarea. Și aici aș da două exemple ale modului în care Comisia a răspuns acestor așteptări. În primul rând, instituirea regimului de plăți de bază. Bineînțeles, acest regim de plăți de bază înlocuiește printr-un sistem unic două sisteme diferite care existau înainte. Regimul plăților uh, de suprafață și regimul plăților uh, unice de care beneficiau statele, statele membre ale Uniunii Europene care aderaseră uh, până în 2004. După cum știți, regimul plăților unice uh, implica cam 20 de formule diferite. Ei bine, toate aceste formule sunt uh, înlocuite de către un singur sistem, regimul plăților de bază. Iată o îmbunătățire din punct de vedere al eficienței. În al doilea rând, implementarea unui regim simplificat pentru micile exploatații agricole. Comisia a recunoscut problemele existente și a propus niște soluții care însă din punctul de vedere al curții sunt greu de pus în aplicare și imediat vă voi da și exemple legate de acest uh, subiect. De aceea, din punct de vedere general, curtea consideră că legislația nouă propusă pentru PAC rămâne complexă și vă voi da trei exemple pentru a explica ce înțeleg prin această complexitate. Primul exemplu în ceea ce privește dezvoltarea rurală. Cadrul propus aici menține cele șase niveluri de reguli care uh, definesc aceste activități de la regulamentul general privind uh, fondurile structurale până la dispozițiile legislative naționale care pot uh, explicita condițiile de aplicare a măsurilor de dezvoltare rurală. Al doilea exemplu, în ceea ce privește ecocondiționalitatea. Curtea consideră că reorganizarea cadrului legislativ al politicii de ecocondiționalitate se transpune printr-o uh, se traduce printr-o simplificare pentru că s-a redus numărul de prevederi, însă această simplificare este numai una aparentă pentru că majoritatea mm, pentru că pentru că mm, reunirea uh, numeroaselor dispoziții într-o singură, într-un singur cadru nu este decât uh, um, o simplificare aparentă. De asemenea, Comisia a încercat să orienteze mai bine uh, Uh, ajutoarele către agricultorii activi sau ceea ce numim noi adevărații agricultori și din acest punct de vedere, Curtea este de acord cu diagnosticul făcut de comisie cu privire la necesitatea de a orienta mai bine aceste ajutoare către agricultori. Însă Curtea se îndoiește că măsurile propuse în acest regulament de către comisie pot fi puse în practică într-un mod eficace. Curtea consideră că regulamentul ar putea să se limiteze la o definiție destul de generală asupra ceea ce este un agricultor activ și ar putea încredința Comisiei gestionarea concretă a acestei legislații pentru ca aceasta să fie adaptată numeroaselor cazuri diferite existente în practică. Ca urmare, ni se pare imposibil să se definească dinainte toate posibilitățile concrete de exercitare a activităților agricole într-un context legislativ general. Al doilea punct se referă la finalitatea PAC, ceea ce înseamnă că ne, noi considerăm că propunerile legislative nu oferă un răspuns clar la următoarea întrebare. Care este obiectivul PAC? Ce trebuie PAC să facă cu uh, finanțările de care dispune? Propunerile prezentate, ca și în trecut, rămân continuă să se bazeze pe resursele financiare dedicate diferitelor ajutoare și pe condițiile de alocare a acestor ajutoare, acestor subvenții, mai degrabă decât uh, pe obiectivele și evaluarea atingerii acestor obiective urmărite. Ori, trecerea de la o politică bazată pe resurse la o politică bazată pe rezultate a fost uh, anunțat de comisie ca fiind obiectivul său. Deci această schimbare de orientare care fusese anunțată de comisie este de fapt foarte puțin realizată în mod efectiv în propunerile reglementare pe care le avem în față. Și vă voi da patru exemple în ceea ce privește finalitatea PAC în ceea ce privește plățile directe. De exemplu, Curtea constată că nu se spune nimic despre obiectivele acestor plăți directe în articolele regulamentului. Nu numai că nu se spune nimic despre obiectivele plăților directe, dar nu se spune nimic nici despre rezultatele așteptate de la aceste plăți. Ori, ne-am fi așteptat ca obiectivele să fie explicitate și clarificate. Al doilea exemplu se referă la repartizarea sprijinului între diferiții beneficiari. Nici aici nu se definește niciun obiectiv. Repartizarea acestui sprijin, acestor subvenții, se va baza în continuare, ca și astăzi, pe dimensiunea suprafețelor exploatate. Sigur, Există câteva modificări uh, propuse care, de exemplu, arată că agricultorii din zonele defavorizate și tinerii agricultori vor beneficia de o sumă suplimentară la hectar. Asta este o modalitate indirectă de a lua în considerare situațiile specifice ale agricultorilor. Însă, cu toate acestea și în ciuda acestor două exemple pe care eu le consider pozitive, dar cu toate acestea, Curtea consideră că regimul continuă să fie afectat de o contradicție internă și această contradicție internă exista deja în cadrul sistemului plăților unice și anume, pe de o parte, uh, se dorește sprijinirea veniturilor individuale ale agricultorilor și, pe de altă parte, nu se adaptează acest sprijin la situațiile specifice ale exploatațiilor agricole. De exemplu, uh, diversitatea costurilor suportate de agricultori în uh, procesul de producție de bunuri publice pe care îi așteptăm de la ei. Deci, de exemplu, aceste costuri nu sunt uh, luate în considerare. Produsele sau bunurile pe care le așteptăm de la ei fiind diferite în funcție de zonele în care funcționează acești agricultori și nu există o diferențiere a ajutoarelor în funcție de costurile implicate de aceste procese de producție diferite. Al treilea punct se referă la ecocondiționalitatea și componenta ecologică prevăzută în regulament. Obiectivele și rezultatele așteptate de la ecocondiționalitate și de la componenta ecologică a plăților directe, vreau să spun, nu sunt definite în mod uh, adecvat. Ceea ce înseamnă că, pe de o parte, știm că Există studii științifice, le cunoaștem, care demonstrează eficacitatea și necesitatea unor măsuri de tipul definirii unor zone de interes ecologic, așa cum prevede și regulamentul, deci asta e foarte bine și util. De exemplu, în ceea ce privește biodiversitatea, există multe dovezi științifice care arată că, într-adevăr, <laughs> acest lucru este util, însă regulamentul nu stabilește niște obiective concrete de atins în acest domeniu și nu precizează care va fi incidența așteptată a implementării acestor măsuri. Și un alt exemplu, tot în, acest, în acest domeniu al finalității, dezvoltarea rurală. Cadrul reglementar care definește dezvoltarea rurală vorbește despre mai multe obiective și priorități care sunt deosebit de variate și de diverse, Curtea consideră că politica de dezvoltare rurală ar trebui să insist, ar trebui să vizeze niște obiective mai puțin complexe și mai bine țintite. Acum ajung la al treilea punct al prezentării mele, care se referă la supervizarea de către Comisie a implementării sistemelor de gestiune și de control al cheltuielilor agricole în statele membre statele membre există două organisme, două tipuri de organisme care joacă un rol foarte important, organismele de plată și organismele de certificare. În ceea ce privește organismele de plată sau agențiile de plăți, așa cum știți, acestea sunt agreate de către statele membre. Curtea consideră că Comisia este responsabilă în ultimă instanță de executarea bugetară și ar trebui în acest sens să superviseze înființarea acestor organisme încă din faza inițială, fără să aștepte uh, identificarea unor uh, puncte slabe și unor abateri, uh, astfel putându-se supraveghea fiabilitatea și eficacitatea uh, funcționării sistemelor utilizate de, aceste, de către aceste agenții. Acum, în ceea ce privește organismele de certificare, acestea nu sunt agreate de către statele membre, sunt pur și simplu desemnate de acestea, dar și aici Comisia utilizează activitățile acestor organisme ca o sursă importantă a asigurării sale privind buna executare a cheltuielilor agricole. Din acest punct de vedere, Curtea consideră că și aici Comisia ar trebui să dobândească un rol de verificare a sistemelor și a performanțelor acestor organisme de certificare. Tot la acest organisme de certificare, Comisia propune o extindere a rolului acestora dincolo de fiabilitatea conturilor, ceea ce este rolul lor, rolul lor astăzi. Organismele de certificare certifică conturile prezentate de agențiile de plăți, iar Comisia propune extinderea acestui rol la certificarea legalității și regularității plăților, un rol pe care agențiile de certificare nu îl au în prezent. Curtea consideră că Astfel s-ar putea întări într-un mod foarte util funcțiile uh, acestor organisme de certificare. Însă suntem foarte surprinși de modul în care această intenție a Comisiei a fost transpusă în proiectul de regulament. Într-adevăr, proiectul de regulament spune că pe viitor organismele de certificare vor emite un aviz nu asupra conturilor agențiilor de plăți, ci asupra declarațiilor de asigurare de gestiune semnată de uh, directorul agenției de plăți. Insistăm asupra faptului că există o mare diferență între a certifica niște conturi și a certifica legalitatea plăților uh, incluse în aceste conturi, pe de o parte, și emiterea unei opinii asupra declarației de asigurare semnate de directorul unei agenții. Cred că trebuie clarificat acest punct. Al patrulea punct. Este puțin mai lung, dar este ultimul. Aș dori să vorbesc despre uh, controlul asupra conturilor și de cazurile în care condițiile pentru uh, achitarea unei plăți uh, nu sunt îndeplinite. Acum, procedura de control asupra conturilor. Uh, Curtea consideră că această procedură se îndepărtează de obiectivul și definiția acestei proceduri așa cum figurează în uh, regulamentul general și în modalitățile de execuție ale acestui regulament, regulamentul financiar. Uh, e vorba de articolul 53 din regulament și la modalitățile de execuție este vorba despre articolul 40. Deci cele două articole nu sunt cu adevărat aplicate de comisie în prezent. Curtea a spus că obiectivul principal al acestui proces de controlare a conturilor este de a permite Comisiei să își asume responsabilitatea sa finală de execuție bugetară, mai ales în domeniul cheltuielor agricole, pentru că acestea știți că sunt executate în uh, regimul uh, gestiunii partajate. Deci, Comisia trebuie să își asume responsabilitatea pentru niște cheltuieli care sunt efectuate de agenții de plăți, care la rândul lor sunt niște organisme naționale. De aceea există această procedură de control, de auditare a conturilor. Această procedură de auditare a conturilor ar însemna pentru Comisie, pe de o parte, că uh, Comisia trebuie să fixeze sumele cheltuielilor uh, făcute în mod regulat și care pot fi puse în sarcina bugetului european, pot fi incluse în bugetul european și, pe de altă parte, Comisia va elimina acele plăți, care, acele cheltuieli care nu sunt uh, conforme regulilor. Însă definirea sumei uh, de sumei plăților pe care Comisia le consideră legale și regulate și care pot fi incluse în bugetul european, deci determinarea acestei sume pozitive anuale formată din cheltuielile admise, nu este inclusă în regulament. Noi credem că acest lucru ar trebui uh, specificat. Tot în acest domeniu, curtea constată că niciuna din modificările propuse nu uh, vine să reducă recurgerea la uh, corecțiile de care pe care le utilizează Comisia în acest proces de validare a conturilor. Noul cadru legislativ aduce o diferență între două domenii ale politicii Uniunii Europene, pentru că în ceea ce privește fondurile structurale, FEDER, Fondul Social European și fondurile de coeziune, deci, în ceea ce privește regulamentul care se referă la aceste fonduri structurale, Comisia, sau reluând, regulamentul spune că atunci când Comisia propune o corecție financiară forfetară, statele membre au posibilitatea să demonstreze că importanța neregulii constatate de Comisie este mai mică decât ceea ce a spus Comisia. Deci, uh, statele membre pot spune nu, Comisia ne impune o corecție bugetară care este excesivă față de realitate și sigur că trebuie să furnizeze argumente în favoarea acestei opinii. Însă această posibilitate de a contesta corecțiile forfetare ale Comisiei nu apare și în domeniul agriculturii și nu înțelegem de ce există această diferență de tratament. Și ultimul meu punct uh, se va referi la uh, reducerile asupra ajutoarelor. Ce înseamnă aceste reduceri ale ajutoarelor? E vorba de reducerile pe care uh, Comisia le poate aplica la suma teoretică a unui ajutor, pentru că anumite condiții necesare pentru a beneficia de ajutorul respectiv nu au fost îndeplinite sau pentru că un agricultor anume ar fi luat niște angajamente pe care nu și le-a respectat în totalitate pentru a obține ajutoarele respective, mai ales în cadrul politicii de dezvoltare rurală. În aceste cazuri, Comisia poate să reducă suma ajutoarelor de care beneficiază agricultorii. Însă considerăm că la acest punct regulamentul este foarte confuz. Cu alte cuvinte, articolul 65 din regulament este deosebit de confuz pentru că introduce o distinție care ni se pare complet artificială între reducerea plăților pe de o parte și, pe de altă parte, o sancțiune sub forma unei reduceri a plăților. Și, sincer, nu am înțeles diferența dintre cele două și nu înțelegem ce înseamnă sancțiune în acest sens pentru că regulamentul ne explică asta. Și dacă mergem mai departe până la articolul 97, vom vedea că sancțiunile sub formă de reducere a plăților nu au o incidență asupra legalității plăților. Și aici am fost surprinși pentru că ce înseamnă asta din punct de vedere concret? Dacă înțeleg bine acest articol, concret asta înseamnă că un beneficiar care încalcă prevederile regulamentului va fi considerat totuși că având dreptul uh, să beneficieze de toată plata, iar plata va fi considerată ca fiind legală, dar totuși beneficiarul respectiv va fi obligat să ramburseze o parte sau poate chiar toată plata, ăsta e mecanismul reducerii, și în plus va trebui să achite și niște penalități uh, pentru că a încălcat regulile. Nu înțeleg care este sensul acestor articole. Deci nici 65, nici 97. Cred că va fi nevoie aici de o clarificare majoră. Reducerile de ajutoare sunt un element esențial al politicii de ecocondiționalitate, mai ales prin aceste reduceri ale ajutoarelor se aplică uh, ecocondiționalitatea. Dacă agricultorii nu respectă obligațiile definite în termen de ecocondiționalitate, nu vor avea dreptul uh, să beneficieze de uh, 100% din ajutorul prevăzut. Și Comisia aplică niște reduceri. Însă, aceste ce dorește curtea să sublinieze aici este că aceste reduceri mm, aplicate în urma unei încălcări a regulilor privind ecocondiționalitatea sunt, îmi cer scuze, spune vorbitorul, o să reiau fraza, Obligațiile în materie de ecocondiționalitate sunt niște obligații legale, ca și toate celelalte, care se aplică tuturor agricultorilor care doresc să beneficieze de Uh, plățile care li se cuvin în integralitatea lor și atunci încălcarea acestor reguli ar trebui să antreneze o ilegalitate a plăților respective, ceea ce nu este cazul. Deci obligațiile de cocondiționalitate nu sunt o condiție de eligibilitate pentru a avea acces la plățile directe. Tot la ecocondiționalitate, Curtea a constatat că sistemul reducerilor de plăți în, cadrul, în cazul încălcării regulilor de ecocondiționalitate este slăbit de noile reglementări, pentru că procentul de reducere care trebuia să fie de cel puțin de 3 la, să fie cel puțin de 3% nu mai apare în noul proiect de regulament. Mă voi opri aici cu observațiile mele detaliate Însă vreau să vă spun uh, în concluzie, să vă reamintesc că această reformă va implica un cost administrativ, mai ales pentru statele membre, pentru că statele membre sunt cele care gestionează aceste cheltuieli prin intermediul agențiilor de plăți și organismelor de certificare. Și Comisia însăși, în studiul de impact, consideră că aceste costuri administrative ar putea să implice o creștere cu 15% a costurilor legate de uh, gestionarea directă. Curtea consideră că sunt disponibile prea puține informații pentru a arăta că aceste costuri uh, suplimentare ar putea fi compensate cu un câștig de eficiență sau de uh, eficacitate. Mulțumesc, domnule președinte. Intervenția mea cred că a fost destul de lungă, pentru că a trebuit să tratez un volum de reglementări foarte important, dar iată observațiile pe care Curtea voia să le prezinte Comisiei dumneavoastră. Mulțumesc. Și Cretin, cred că sia este... Mulțumesc. A fost o prezentare foarte interesantă. Avizul uh, Curții de Conturi a fost adoptat săptămâna trecută. Avizul conține un număr mare de aspecte interesante. Și acestea au ecou și în dezbaterile pe care le-am avut în această comisie când am uh, discutat costul uh, ecologizării costul care le revine statelor membre, complicarea birocrației din punctul de vedere al agricultorilor. A fost o discuție care s-a pliat pe discuțiile anterioare din comisie. Dau cuvântul colegilor. Începem cu doamna Kirstinger, apoi domnul Reiner. Mulțumesc, domnule Cretan, pentru uh, aprecierile dumneavoastră și pentru posibilitatea pe care ne-o oferiți de a discuta cu dumneavoastră astăzi. Pentru noi aceste informații sunt foarte importante pentru că ne aflăm în procesul de codecizie și, de fapt, multe dintre problemele pe care le-ați uh, prezentat, noi trebuie să le dezamorsăm. Mă îmi pare rău că anumiți colegi nu sunt prezenți aici, mai ales cei care cred că, cu tot mai multe obligații, PAC va deveni mai bună. Cred că deja în trecut, în mod frecvent, am învățat, ne-am învățat lecția și anume că nu așa trebuie să procedăm. Am discutat deja cu domnul Cioloș pe marginea acestei teme și anume a simplificării PAC și dumneavoastră mereu afirmați că problema este de fapt de partea statelor membre, că deci, Comisia înaintează documente foarte simple care sunt complicate de către statele membre. Ce părere aveți dumneavoastră? În ce măsură este adevărată această evaluare? Pentru că eu știu din statul membru din care provin că teama de împovărare este foarte mare, că, că controlele sunt foarte riguroase și dacă apar greșele, acestea sunt urmărite cu mare severitate. Ați menționat și organismele de certificare și uh, autoritățile de plată. Din punctul dumneavoastră de vedere, există soluții concrete referitoare la modul în care această problematică ar putea să fie dezamorsată? Sunt uh, de aceeași părere cu dumneavoastră în ceea ce privește măsurile de greening și măsurile de ecologizare propuse în contextul reformei. se, nu se ține cont în mare parte de faptul că agricultura îndeplinește criteriile de ecocondiționalitate și că realizează multe în acest domeniu. Întrebarea este dacă nu cumva în câțiva ani ne vom regăsi aici și dumneavoastră veți critica în continuare uh, politica agrară care merge în paralel cu obiectivele pe care uh, și le propune. În ceea ce privește acordurile de parteneriat, uh, Cred că și aici există un potențial de risc. Pot apărea erori și anume ca banii să nu fie cheltuiți până în final. Vă mulțumesc! Grazie Elisabeth, Britta Reimers e poi... Mulțumesc, Britta Reimers și apoi domnul Rubix. Mulțumesc, mulțumesc uh, pentru faptul că ați venit uh, aici, la noi, pentru a ne explica raportul dumneavoastră. Explicațiile au fost cât se poate de interesante. Și pentru a ne referi la componenta de ecologizare și la prima de bază, deci ecocondiționalitate și ecologizare. În ceea ce privește componenta de ecologizare și faptul că aceasta nu are un obiectiv clar, noi am criticat la Agri de mai multe ori acest lucru, pentru că și din punctul nostru de vedere este greu să reacționăm la anumite prevederi, pur și simplu, luăm în gol o decizie și abia ulterior uh, aflăm cum stau lucrurile în mod detaliat. Cum apreciați dumneavoastră lucrurile? Dacă am fi procedat altfel, dacă am fi spus că componenta de ecologizare ar trebui ancorată în cel de-al doilea pilon pentru a simplifica primul pilon, din punctul dumneavoastră de vedere, aceasta ar fi fost o simplificare. Ar fi fost mai simplu de implementat un asemenea model. Cum apreciați lucrurile? Apoi, obiectivele difuze în zona rurală. Cred că, în ceea ce privește al doilea pilon și zona rurală, uh, Aici avem tot mai multe pretenții de la politica agrară, uh, pretenții care vin din alte domenii și pe care trebuie să le acoperim noi. Lipsește curajul de a ne afirma și de a spune că aceasta este politica agricolă, nu trebuie să mai facem și politică socială sau de dezvoltare se preiau uh, domenii politice din alte domenii politice și sunt introduse în domeniul politicii agricole. Și în felul acesta, esența politicii agricole se pierde. Cum apreciați această afirmație? În ceea ce privește controlul, eu sunt agricultor și uh, observ care este mecanismul de control. Într-adevăr, există anumite temeri justificate, pentru că o exploatație agricolă este diferită față de un mare concern care are un aparat birocratic care poate efectua un asemenea control. În agricultură, controlul este, va influența întotdeauna producția completă în ziua în care se face controlul, pentru că un control ad hoc este realizat de autoritatea de la fața locului. Așa se întâmplă la noi în Germania. Vine vine uh, autoritatea regională, apoi cea națională în control, apoi la un control superior există posibilitatea de a veni și un control european. Și din perspectiva agricultorilor uh, se dorește o simplificare. Simplificarea nu trebuie văzută întotdeauna numai din perspectivă administrativă, ci și din perspectivă practică, agricolă. Și un alt aspect foarte important, Curtea de Conturi recunoaște faptul că la încălcări, pentru că există o serie de încălcări și de abuzuri, există cele intenționate, încălcările în cazuri de fraudă, pentru că până la urmă este vorba despre un abuz uh, al banilor, dar există și anumite încălcări care sunt uh, condiționate de anumite circunstanțe externe, de exemplu defecte tehnice. Deci dacă tehnica nu funcționează pentru ceva ce se solicită obligatoriu, în agricultură să zicem că sunt uh, sectoare care sunt influențate de factori care nu pot fi controlați de către oameni. De exemplu, clima, vremea, condițiile meteorologice. Și acestea uh, duc la anumite reacții care dau rezultate care nu sunt reglementate de către aparatul european. Se poate ajunge astfel la niște defecte care au un impact puternic. Credem că ar fi însă incorrect uh, să sancționăm un agricultor pentru activitatea sa și apoi, uh, din cauza că a fost supus unor anumite condiții meteorologice nefavorabile care au dus la anumite defecte. Mulțumesc, Brita, spune domnule, preș- domnul președinte, urmează domnul Rubix și apoi doamna McGuinness. Paldies, priekšsēdētāji. Es pievienojos kolēģiem, kas ir că par to, ka mums ir iespēja tikties aci pret aci ar pārstāvi no revizijas palātes. Es eh, daud. Mulțumesc, domnule președinte sunt de acord cu multe lucruri din care, dintre cele care s-au spus și cred că și alegătorii mei uh, sunt de acord. Eu uh, reprezint aici Letonia, iar agricultorii letoni mă întreabă mereu și doresc să clarificăm situația și să oferim un rezultat clar. Ei apreciază pozitiv această uniformizare a plăților. Însă plățile sunt foarte diferențiate. Iar agricultorii noștri din Letonia, pentru aceștia se planifică ca 52% din plățile uh, medii să fie realizate în momentul respectiv. Iar agricultorii letoni nu sunt de acord cu acest lucru. Ce părere aveți dumneavoastră în calitate de curte de conturi, reprezentant al acesteia? Sunt plățile directe fair și corespund ele spiritului tratatului de la Lisabona? În al doilea rând, poate că nu îmi imaginez eu lucrurile cum trebuie în ceea ce privește dimensiunea activității dumneavoastră și în ceea ce privește posibilitățile de comunicare care există. Însă mă interesează următorul lucru. Curtea de conturi primește scrisori, solicitări de la agricultori, de la organizațiile agricole? Și dacă da, atunci despre ce e vorba în aceste solicitări? Ce doresc agricultorii să afle de la Curtea de Conturi? Mulțumesc! Grazie, Rubix. Mulțumesc, domnule Rubix, doamna McGuinness și apoi doamna Lulling. Marian. Thank you, Chairman, and my... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și curții de conturi pentru contribuția de astăzi și pentru raport. Dar am avut întotdeauna o problemă cu rapoartele precedente ale dumneavoastră. În paragraful 90 vă referiți la sistemul SPS. Spuneți că sistemul plăților pentru agricultorii care nu sunt activi este răspândită, dar spuneți și că nu există probe care să susțină afirmația. Este o afirmație ciudată din punctul meu de vedere. Dacă nu puteți răspunde la problema astăzi, poate veți răspunde în viitor. Apoi, paragraful 12 este important pentru ceea ce discutăm astăzi. Aș vrea să, să clarificați interpretarea. Chiar dacă lucrurile merg bine aici, în Parlament și în Consiliu, statele membre tot au nevoie de uh, până la 20 de luni pentru a pune în aplicare noul sistem. Și mi se pare că nu putem să aplicăm uh, reformele până la data propusă de comisie. Ca și alți colegi, accept uh, și împărtășesc îngrijorările legate, la, legate de uh, simplificare, dar putem să simplificăm o politică ce a trecut prin atâtea reforme și este cea mai complexă serie de reforme de până acum nu cumva avem o țintă imposibilă și n-ar trebui poate să avem o altă abordare. Din punct de vedere politic, dacă mai aud cuvântul simplificare, chiar și de la mine cred că o iau la fugă. Este folosit excesiv, este totdeauna promis și niciodată aplicat. În ceea ce privește anii de referință, 2011 și 2014, ați avut observații interesante pe care ați putea poate să le um, mai uh, clarificați. Apoi, referitor la costul ecologizării pentru fermieri. După părerea mea, dacă ar trebui să luăm această cale, am avea nevoie de o comisie la fiecare fermă care să adjudece uh, costul. Trebuie să folosim instrumente de bază pentru a stabili un sistem cu care să putem funcționa. Sunteți de acord că este adevărat că poate nu vom reuși să uh, avem situația utopică pe care o dorim. Dar, din punctul nostru de vedere, nu știu dacă va accepta și Comisia, Există deja o definiție în regulament. Dacă schimbăm uh, formularea în loc de may shall, atunci poate, poate vom ajunge la o situație bună. Dar uh, trebuie să mă opresc acum, dar poate răspundeți la întrebări. Avem tot timpul, spune domnul președinte. Doamna Luling. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i spun domnului Clăta că am rămas cu gura căscată. Sunt de mult în parlamentul acesta, dar nu îmi amintesc ca Curtea de Conturi s-a mai comportat vreodată ca un colegislator. Parlamentul și Consiliul sunt colegislatori și Parlamentul și Consiliul iau decizii privind politica agricolă comună. Ei decid care este finalitatea politicii și cum trebuie aplicată. Din câte știu, nu este competența Curții de Conturi să se ocupe de finalitatea PAC și de toate chestiunile despre care ați vorbit. Rolul dumneavoastră este poate să vă ocupați de organismele de plată, de certificare, însă nu dumneavoastră trebuie să decideți și nici măcar să comentați obiectivele PAC. Acesta e rolul legislatorilor dumneavoastră trebuie să controlați. Nu puteți, sau nu puteți să ne spuneți cum vă puteți ocupa de definirea obiectivelor PAC. Nu acesta e rolul curții de conturi. Dumneavoastră controlați, dar nu trebuie să vă amestecați în definiția politicii agricole comune. Mie mi se pare că nu este competența dumneavoastră. Și nu este rolul dumneavoastră să stabiliți cu comisia acest lucru, poate doar uh, statutul uh, organismelor de plată. Dar ceea ce vorbim aici este competența colegislatorilor. Mulțumesc, doamnă Luling, Martin Hoisling. Mulțumesc. Concret o întrebare către Curtea de Conturi. Ați preluat, fără niciun fel de comentariu, faptul că se vorbește despre 15% în plus finanțare și o birocrație mai mare. Mă interesează cum, de unde vor rezulta în mod concret cei 15%. Eu nu înțeleg foarte bine cum poate să crească birocrația cu 15% printr-o modificare atât de mică. Și aș vrea să mă refer și la ceea ce a spus doamna Luling. Evaluați oarecum politic lucrurile. Spuneți că obiectivul nu ar fi justificat sau că nu observați un obiectiv clar, mai ales în ceea ce privește ecologizarea. Poate că mergeți puțin prea departe și vă depășiți competențele. În aparatul administrativ aveți uh, personal care se ocupă cu greening-ul, cu ecologizarea în ceea ce privește biodiversitatea, cu chestiuni care țin de protecția climei sau de apă, vă întreb așa în mod direct, pentru că nu cred că aveți competența de a evalua în mod competent și concret aceste aspecte. În ceea ce privește simplificarea administrativă și reducerea birocratiei. aceste lucruri sunt criticate mereu și noastră criticați această birocrație în sistemul de control. Însă cred că, prin comparație între cele 27 de state membre, se poate spune că există sisteme de control cât se poate de diferite. Și dacă s-ar aplica aici o procedură a celor mai bune practici, poate că am reușit să reducem birocrația mult mai mult și am reușit să evităm anumite practici prea birocratice. Pentru că, până la urmă, asta trebuie să realizăm să spunem care este cea mai bună procedură juridică uh, a sistemelor de control, care este cea mai eficientă și mai lipsită de birocrație. Există multă birocrație, după părerea mea, pentru care nu suntem noi, cei de la Bruxelles, răspunzători, ci statele membre, dar mereu se arată cu degetul Bruxellesul. Și mă întreb, pentru că și Brita Reimers a spus acest lucru, da, bieții agricultori, ei sunt uh, mereu controlați, ca și cum uh, agricultorii non-stop nu ar, fa, nu ar face decât să fie supuși controlelor. Credeți că sunt prea multe controle? Eu nu cred că putem spune acest lucru. Și dacă un uh, agricultor primește 50% din venitul său de la bugetul public, atunci sigur că statul are dreptul să controleze și nu cred că sunt prea multe controle. Ba chiar sunt justificate. Mulțumesc, Martin. Albert Des și apoi domnul Iar. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitz. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că... Uh, pentru faptul că ați venit astăzi alături de noi și ne-ați oferit aceste explicații la raport. M-ați surprins puțin, așa cum au spus și antevorbitorii mei. Mă întreb și eu dacă este treaba unei curți de conturi acest lucru este valabil și în Bavareză și în Germania, și anume să evaluați niște obiective uh, de politică agricolă. Pentru că eu cred că aceasta este treaba politicului. De aceea am fost noi aleși aici de către cetățeni. Treaba dumneavoastră este să vă asigurați că controlele funcționează, că sunt orientate în funcție de ceea ce se întâmplă în practică și într-asta vă susțin. Însă unul dintre tații fondatori ai uh, Curții de Conturi, al cărui nume cu siguranță îl cunoașteți, dr. Henry Eigner, el provine din regiunea mea și cu siguranță ar fi fost uh, surprins de prezentarea dumneavoastră. Uh, pentru că nu cred că obiectivul său a fost ca Curtea Europeană de Conturi să se implice atât de puternic în obiectivele de politică agricolă. Și cred că Curtea Europeană de Conturi are sarcina de a verifica dacă sancțiunile sunt corecte și sunt de părere că, în acest context, chiar ar trebui să se mai acționeze. Pentru că până în prezent, și am mai spus asta cu alt prilej astăzi, controlele nu sunt suficient de diferențiate. Nu se poate spune dacă a fost vorba despre o eroare sau despre intenția de fraudare. Și cred că această diferențiere este absolut necesară, pentru că se întâmplă undeva o greșeală și această greșeală trebuie să fie corectată. Și s-a sancționat. Însă, această marjă uh, nu este dată. Trebuie să se spună că a fost o greșeală, nu a fost intenție de fraudă, dar că se va sancționa. Pentru că ne raportăm la uh, legislația comunitară. De asemenea, trebuie să se mai acționeze și în alte direcții. De exemplu, politica agrară comună. Acest termen, această expresie poate că ar trebui să mai fie verificată, pentru că constat diferențe mari în Europa. Și dacă vorbim despre o politică agrară comună, atunci ar fi bine ca ea să fie comună, într-adevăr. Și poate ar fi treaba Curții de Conturi să vadă dacă implementarea acesteia în fiecare stat membru urmărește acest obiectiv comun. În ceea ce privește ecocondiționalitatea, chiar dacă azi dimineața un deputat de la Verzi m-a contrazis, sunt de părere că în ceea ce privește ecocondiționalitatea, se face un, există un mare păcat juridic care uh, apare. Eu nu sunt jurist, dar nu înțeleg de ce nicăieri în Europa uh, nu există o dublă sancționare, însă în cazul ecocondiționalității așa se întâmplă. Se sancționează în funcție de uh, legislația din domeniul respectiv și apoi în funcție de ecocondiționalitate. Uh, cred că nu ar trebui să se întâmple așa. Poate că ar fi suficientă o singură sancțiune în domeniul respectiv, dar sancționarea dublă, după părerea mea, nu este în ordine. Și o întrebare de final, pentru că m-am tot gândit la acest răspuns, dar nu l-am găsit, poate puteți să-mi răspundeți dumneavoastră. Cine controlează Curtea Europeană de Conturi? Onorevole Iar. E... Domnul Iar și apoi domnul Lavia în uh, completarea a ceea ce au spus colegii mei, este un lucru necontroversat faptul că Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de eficiența cheltuielilor uh, europene. Sigur că trebuie să ne asigurăm că birocrația nu este mare, pentru că birocrația nu apare numai uh, la nivel administrativ, birocrația apare și la agricultorii noștri și iată, efectul este dublu. Și Cred că este într-adevăr interesant dacă autoritățile noastre de plată spun că nu mai pot să gestioneze acest tip de management, că a devenit prea scump, că birocrația este prea mare și că măsurile de austeritate care se iau și de economisire sunt mult prea drastice. Nu știu dacă acest lucru este justificat, însă aș vrea să știu cum putem să alocăm banii, să cheltuim banii în mod sigur și eficient și cum putem să facem să ajungă banii la agricultori. De aceea întrebarea mea, cum putem să eficientizăm acest proces? Am auzit o sugestie, poate că am auzit greșit. Sunteți de părere că ar trebui să existe o autoritate de plată mai mare la nivel european care să gestioneze banii. Ar exista aceleași reguli ale jocului, însă dacă există un sistem centralizat, mă tem că efortul birocratic va fi și mai mare. Doresc să mai subliniez încă un lucru. O mare parte a efortului administrativ din statele membre este rezultatul temerii față de acest risc de împovărare. Statele membre trebuie să se asigure că nu fac greșeli, pentru că fie că este vorba despre o greșeală de ortografie, de neglijență sau o intenție, acesta se sancționează. Și nu se sancționează numai agricultorul, ci și statul membru. Și de multe ori, din această cauză, se ajunge la niște eforturi administrative de negestionat. Știți cum am putea să depășim acest uh, efort administrativ, respectiv cum am putea să îl diminuăm? Pentru că toată chestiunea devine conotată politic. Anumiți colegi uh, au afirmat că parcă ați fi avut o prezentare uh, politică. Însă, eu vă întreb cum putem să tăiem acest nod gordian și să diminuăm acest efort administrativ. Și încă o întrebare care mă preocupă în regiunea mea este vorba despre această plafonare, capping. Pe de o parte, marile exploatații, dacă acestea sunt plafonate, um, se calculează costurile, însă pe mine mă îngrijorează. De exemplu, am constatat în Germania că 30 de întreprinderi ar fi afectate. Și pentru 30 de exploatații din Germania se începe o asemenea procedură birocratică de asemenea dimensiuni. Deci, mult efort administrativ și poate că rezultatele nu vor fi corespunzătoare. Cu siguranță există și alte exemple, trebuie să le privim și pe acestea. Dacă tot administrăm și gestionăm ceva, atunci haideți să nu pierdem din ochi efectele. De multe ori uh, ne gândim că obiectivul nu înseamnă nimic, mișcarea, procesul este totul, dar iată, din păcate, apare un efort administrativ foarte mare, mult prea frecvent. Yeah. Mulțumesc Giovanni Lavia și apoi Jim Nicholson. Cred că da ogni confronto bisogna trarre e si può. Eu cred că putem să învățăm ceva din fiecare schimb de opinii și cred că prezența curții de conturi poate fi folosită pentru a valorifica unele puncte, pentru a lămuri unele puncte din regulament. Eu mă întreb și îl întreb pe reprezentantul curții de conturi încă încercăm să acoperim uh, decalajul dintre Uh, greșelile neintenționate și fraudă. În ceea ce privește ecologizarea și rotația recoltelor, 7% din uh, ferme au fost uh, afectate. Adesea este vorba de o o întindere mică de pământ afectată. Marja de greșeli uh, neintenționate crește. Pe o parcelă de 100 de metri pătrați este mai ușor, din punct de vedere al procentajului, să faci o greșeală și să fii supus la sancțiuni. Mă întreb dacă este o problemă ce poate avea efecte negative, și anume distinția între greșeli neintenționate și fraudă intenționată. Apoi, în ceea ce privește simplificarea, vrem uh, cu toții să găsim mijloace de a simplifica în special pentru fermele mici. Spuneți că ar trebui să existe o schimbare a structurii pentru ferme, dar considerați altfel că nu ar trebui să existe variații? În fiecare an, uh, fermele trebuie să uh, pună la dispoziție o serie de documente și timpul acela ar fi mai bine folosit în uh, agricultură. Nu ar fi nevoie oare de o, de o schimbare? ar fi oare posibil să analizăm uh, lucrurile nu doar anual, ci să avem uh, referință multianuală în ceea ce privește uh, agricultura, iar dacă profilul fermierului nu se schimbă pe o anumită perioadă. Mulțumesc, Giovanni. Și acum ultimul vorbitor, Jim. Mulțumesc, împărtășesc uh, îngrijorările antevorbitorilor mei. Nu cred că am mai văzut până acum un membru al Curții de Conturi aici, poate mă înșel. Poate că progresăm, acesta este noul scenariu pe care îl trăim. Aș dori să vă aud părerea privind uh, creșterii poverii administrative cu 15%. Cred că e o problemă importantă. Europa este diversă, este un teritoriu întins. În fiecare an călătoresc de la Bruxelles la Strasbourg și observ uh, câmpurile pe lângă care trec, care sunt complet diferite de cele din Irlanda de Nord, unde s-au impus uh, amenzi foarte mari din partea Curții de Conturi. în uh, secolul 16-17, atunci s-a, trasat uh, S-au trasat granițele în uh, ceea ce privește terenurile arabile în Irlanda de Nord, revenind la situația prezentă, la diversitatea Europei. Putem să forțăm în continuare pe oameni să adopte o măsură universală? Nu voi folosi cuvântul uh, simplificare pentru că nu vreau ca Mayred să, să se supere dar trebuie să fim flexibili și să permitem existența diferențelor care există oricum în Europa și să folosim cât mai bine fondurile disponibile. Nu cred că vrea nimeni ca fondurile să fie folosite abuziv, dar trebuie să permitem flexibilitate. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit pentru că nu am intenție rea. Dar poate, fiindcă sunteți la curtea de conturi, nu aveți o impresie corectă asupra măsurilor, asupra regulilor care sunt aplicate la fața locului și cele care sunt dictate de la Bruxelles. Este prima dată când am ocazia să vorbesc cu un membru al Curții de Conturi și mi-am propus întotdeauna să, să vorbesc în mod direct și să spun ce am de spus fără uh, intenții rele. Vă mulțumesc! Îi mulțumesc uh, tuturor colegilor care au luat cuvântul. Înainte să-i dau din nou cuvântul domnului Creta, îi dau uh, cuvântul reprezentantului Comisiei. Cretin, euh, pour euh, son exposé. Nous tenons toujours... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și domnului Cretin. În ceea ce privește buna gestiune bugetară, sunt de acord. Mă felicit că s-au recunoscut eforturile făcute de comisie în mai multe domenii. Uh, curtea recunoaște sensul simplificării prin uh, țintirea mai bună a uh, finanțării și în ceea ce privește plățile directe pentru agricultori este un punct important prin introducerea unui regim simplificat pentru mici agricultori. Curtea este de asemenea favorabilă măsurilor pentru tinerii agricultori, și sublinez acest lucru. În ceea ce privește observațiile curții privind complexitatea regimului nostru, au existat uh, trei exemple. În primul rând, în ceea ce privește dezvoltarea rurală, Este important să spunem că am uh, creat un cadru strategic comun aplicat pentru toate fondurile structurale. De acum înainte, dezvoltarea rurale se va înscrie într-un cadru mai coerent și cred că este un aspect uh, important și relevant. În ceea ce privește ecocondiționalitățile, cred că am redus numărul de uh, cerințe și astfel va exista o simplificare, dar mai există anumite obiective ce trebuie atinse nu putem să atingem aceste obiective și în același timp să facem economie în ceea ce privește normele și criteriile de ecocondiționalitate. În ceea ce privește penalitățile, sunt de acord cu părerea uh, deputaților, cu domnul Des. Pentru ecocondiționalități nu se pune problema eligibilității. După părerea noastră, nu e vorba de penalizarea sumelor vărsate pentru agricultori, ci e vorba de cazul în care agricultorii nu respectă anumite reguli. Atunci să existe penalități. Un aspect foarte important, acela al agricultorilor activi. Nu suntem autiști, am ascultat cu mare atenție criticile care ne-au fost aduse în ceea ce privește propunerile noastre. Scopul este ca agricultorii activi să primească plăți directe și aceasta respectă și recomandările curții și ale Parlamentului European, special al Comisiei Agri. Am elaborat propuneri care au fost totuși criticate pentru că sunt prea complexe și pentru că îngreunează uh, povara națională ne gândim la o alternativă care să atingă obiectivele mai bine, dar să fie mai, mai ușoară. Au fost uh, și idei propuse aici. Să existe o listă negativă, iar cei de pe listă, dacă sunt întreprinderi din agricultură să, să facă demonstrația și povara să fie minimă. Să existe un control prealabil al tuturor aplicațiilor și nu verificarea doar dacă cineva care este pe o listă negativă uh, cere acest lucru. Încercăm să simplificăm și mai mult uh, anumite aspecte importante. Privind uh, repartizarea sprijinului, cred că doamna McGuinness a răspuns la întrebare în mod foarte limpede, nu am nimic de adăugat, voiam să spun exact același lucru. Privind um, agențiile de plată, nouă ni se pare că e vorba de gestiune partajată cu statele membre. Statele membre fac această parte a, a muncii, dar noi suntem responsabili cu auditul pe eșantioane în ceea ce privește modul în care uh, agențiile de plată din țară lucrează. Dacă există încălcări ale regulamentului, noi discutăm în detaliu și remarca aceasta a fost făcută și de domnul Creta. Nu, ni se pare că situația s-a îmbunătățit. Iată comentariile preliminare pe acest raport. Noi suntem la dispoziția dumneavoastră și pentru alte întrebări. Vă mulțumim. Grazie, molto grazie al direttore Paceco e adesso... Mulțumesc foarte mult, domnule director uh, Bascu. Înainte de a în absența altor solicitări de luare de cuvânt, îi dau uh, acum uh, cuvântul uh, domnului Cretan. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă sunt în măsură să răspund tuturor întrebărilor care au fost adresate, dar o să fac tot ce este posibil. În primul rând, mai mulți deputați mi-au cerut niște explicații generale. Partea de reproșuri politice. M-ați întrebat dacă Curtea de Conturi este cea care este responsabilă acum de definirea politicii agricole comune. Bineînțeles că nu. Nu am avut niciodată intenția să um, înlocuim uh, Comisia în puterea sa de inițiativă legislativă și nici Consiliul sau Parlamentul în puterea lor respectivă de adoptare a reglementărilor europene. Totuși, evident că și noi avem un cuvânt de spus. Uh, mi s-a reproșat că Curtea de Conturi uh, are uh, pretenția să definească obiectivele politicii agricole comune. Asta înseamnă că m-ați înțeles greșit. Niciodată nu am avut intenția să mă pronunț asupra orientărilor pe care trebuie să le aibă uh, în politica agricolă comună. Am spus pur și simplu că dacă nu există obiective, este foarte dificil să se mm, evalueze rezultatele. Nu am spus eu care trebuie să fie obiectivele. Și repet ce am spus mai devreme, uitați-vă la regulamentul privind plățile directe și spuneți-mi dacă vedeți acolo niște obiective. Ele nu apar în regulament. Nu mi-am permis eu să spun ce obiective trebuie să fie instituite, ci pur și simplu am atras atenția asupra absențelor. La fel, La fel la dezvoltarea rurală. Aici situația este complet inversă. Există obiective peste tot, grămezi de obiective. În raportul nostru, când am enunțat aceste obiective, a trebuit să scriem o pagină și jumătate. Unele intră în contradicție cu altele, nu sunt foarte clare, sunt confuze. Așa că în domeniul dezvoltării rurale, eu am spus că obiectivele ar trebui să fie simplificate și să fie mai bine țintite, dar nu am spus ce fel de obiective ar trebui să apară aici. Deci refuz sau resping între ghilimele acuzațiile sau opiniile exprimate aici care spun că Curtea de Conturi uh, vrea să se amestece într-un domeniu care nu-i aparține. Nici de cum. Curtea de conturi are pur și simplu dreptul de a emite o opinie cu privire la propunerile principale ale Comisiei Europene care au o incidență financiară. Și Curtea de Conturi are de asemenea mandatul de a furniza un aviz a Parlamentului. Deci acest raport constituie avizul Curții de Conturi oferit Parlamentului, oferit Comisiei de Bugete și Comisiei dumneavoastră cu privire la acest cadru reglementar. De exemplu, nu am niciun răspuns de dat uh, domnului Rubix, care mă întreba, dacă am înțeles bine, dacă consider că plățile mai mici destinate agricultorilor letoni sunt sau nu justificate. Tot ce mă interesează pe mine este să verific dacă aceste plăți sunt calculate în funcție de regulile prevăzute de reglementările europene. Deci asta este tot ce am spus eu. Uh, nu am emis niciun fel de opinie politică asupra a ceea ce ar trebui să fie politica agricolă comună. Dar dacă dorim să măsurăm rezultatele politicii agricole comune, trebuie să definim niște obiective și niște indicatori de măsurare a rezultatelor. Iată tot ce am spus eu. Acești obiect- aceste obiective și acești indicatori lipsesc din reglementări, așa cum sunt ele, din regulament, așa cum sunt ele uh, definite astăzi. O altă um, eroare pe care doresc să o corectez uh, S-a vorbit despre fraude și erori, fraudele fiind erorile intenționate și apoi erorile, pe de altă parte. Curtea de conturi nu face distinția între cele două. Curtea de conturi nu are ca obiectiv și de altfel nu are nici dreptul să îi uh, pună sub acuzare pe cei care fac fraude. Nu. Dar dacă din întâmplare, în cursul verificărilor noastre, identificăm fraude. Responsabilitatea noastră este să comunicăm faptele care constituie o fraudă sau o fraudă prezumată, adică o suspiciune de fraudă, așadar suntem obligați să transmitem aceste fapte justiției naționale. Curtea nu uh, pune sub uh, acuzare niciun fel de uh, persoane responsabile de astfel de fraude. Deci, curtea nu face diferența între frauda intenționată și frauda neintenționată. Curtea nu face decât să identifice cheltuielile care au fost incluse în bugetul european, deși nu trebuiau să figureze acolo. Pe curte nu interesează motivele pentru care acea cheltuială este uh, înscrisă în mod uh, ilegal în bugetul european. Și astfel răspund tuturor celor care mi-au adresat această întrebare, nu facem nicio diferență între fraudă și eroare și greșeală. Atunci când întâlnim o fraudă, o denunțăm și transmitem elementele respective justiției naționale, însă uh, Problema noastră nu este să-i găsim pe responsabil, ci să vedem dacă documentele financiare și mai ales uh, suma cheltuielilor supuse aprobării Parlamentului a fost sau nu uh, determinată în mod corect și în mod legal. Și astfel, îi răspuns și domnului Nicholson Curtea de conturi nu a impus niciodată Irlandei de Nord o amendă de 120 de milioane de lire. Curtea de conturi nu are dreptul să facă acest lucru. Este imposibil ca ea să fi făcut asta. Asta nu intră în niciun rolul, nici în competențele noastre. Uh, Poate că voiați să vorbiți de o corecție financiară impusă de Comisia Europeană sau mm, o altfel de sancțiune, dar nu Curtea de Conturi va impus această amendă de 120 de milioane de lire. După ce am făcut aceste clarificări, voi încerca să răspund unor uh, unora dintre întrebări, încercând să le iau în ordine. Doamna Köstinger. M-a întrebat dacă statele membre sunt și ele responsabile, responsabile pentru complicarea, gradul foarte complex al reglementărilor. Răspunsul este da. Uh, Așa cum este normal, cadrul legislativ european lasă o zonă de evaluare, o, o zonă de flexibilitate, o marjă de apreciere statelor membre, care astfel pot să adapteze legislația generală la condițiile particulare din statul membru respectiv. Și astfel îi răspund și domnului Nicholson, care mi-a adresat aceeași întrebare. Uh, care, eh, între, care m-a întrebat dacă aceeași regulă se aplică tuturor. Nu. Aceeași regulă nu se aplică tuturor și o să iau un exemplu. În eh, ecocondiționalitate știți că mm, există două grupe de condiții. Pe de o parte, eh, cerințele obligatorii, statutory management requirements, și pe de altă parte, condițiile ecologice și de mediu. Aceste condiții ecologice și de mediu sunt definite la nivelul statelor membre. Statele membre definesc aceste GAEC, nu Comisia. Ca urmare, statele membre, și aici vă dau un simplu exemplu, pot să adauge complicații suplimentare în definirea acestor GAEC suplimentare față de uh, definiția ecocondiționalității așa cum este văzută ea de către comisie. Deci, pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, dacă există o marjă de apreciere și o libertate de mișcare a statelor membre pentru a adapta legislația generală la condițiile specifice din fiecare țară. Da, această marjă există și v-am dat exemplul acestor GAEC. Poate dacă aș mai avea mai mult timp, aș mai găsi și altele. această complexitate vine, pe de o parte, din faptul că unele state membre adaugă prevederi legislative suplimentare față de prevederile comunitare, prevederi legislative care au un caracter național, da, astea pe de o parte, însă nu la asta ne-am gândit atunci când am spus că legislația uh, din cadrul politicii agricole comune continua să fie excesiv de complexă. Asta era unul din elemente. Uh, partea de legislație națională este unul din elementele acestei complexități, dar nu este singurul. Așa cum spuneam mai devreme, în materie de dezvoltare rurală există șase straturi de reglementări. Legislația națională este numai ultimul strat, deci mai există cinci înainte, care sunt de natură comunitară și unde, de asemenea, pot exista simplificări. În același timp, este adevărat că această problemă a simplificării este adevărat că este destul de delicat de abordat, pentru că există simplificări bune și simplificări rele. În cadrul ecocondiționalității, Nu pot exista prevederi specifice dacă ele nu sunt suficient de detaliate, dacă nu merg suficient de departe în ceea ce privește regimul de utilizare a apelor, ă, conservarea solului, cantitățile de nitrați care pot fi utilizate ca îngrășăminte sau uh, deșeurile bogate în nitrați. Aceste aspecte nu pot fi simple pentru că ele sunt în esență complicate, însă modalitatea de simplificare a acestui domeniu ține de o exprimare suficient de clară pentru ca agricultorii să înțeleagă uh, ce condiții trebuie să respecte atunci când se angajează în uh, favoarea ecocondiționalității. Pentru că există o parte din ecocondiționalitate care este obligatorie pentru toată lumea și o altă parte, uh, și anume măsurile agro uh, mediu, care au un caracter voluntar, benevol pentru agricultori. Așadar, acest ansamblu de reguli deosebit de uh, complex nu poate deveni simplu printr-o singură rețetă magică. Problemele sunt complexe în sine, însă dacă nu mă înșel, există 18 texte uh, legislative diferen, diferite aici. Uh, Poate că o măsură de simplificare ar fi o revizuire a acestora, o clasare pe domenii, apă, sol, îngrășăminte, în loc să existe 18 texte diferite care trebuie consultate, ele ar trebui să fie reunite într-un mod ordonat în cadrul într-un cadru legislativ coerent. Iată o măsură de simplificare care ar putea fi compatibilă cu, compa- cu complexitatea necesară a acestui subiect. M-ați întrebat dacă ecologizarea ar trebui să apară în primul sau în al doilea pilon. O să vă spun imediat uh, că este o problemă politică și nu intră în competența mea. Nu Curtea de Conturi este cea care va decide dacă ecologizarea politicii agricole comune trebuie să se regăsească printre măsurile din pilonul 1 sau din pilonul 2. Astăzi, uh, acest capitol este repartizat între cele două. Există niște măsuri generale care sunt impuse tuturor și niște măsuri uh, particulare, specifice în cadrul uh, planurilor de dezvoltare rurală, în cadrul contractelor agrimediu. mediu și care intră la pilonul 2. Sigur, mi-aș permite să vă spun că nu mi se pare ilogic să există un trunchi comun al ecologizării PAC care să fie impus tuturor, oricare ar fi regiunea sau activitatea, și apoi un uh, al doilea element care să fie mai exigent, care să fie compensat, adică să facă obiectul unor subvenții specifice în schimbul îndeplinirii unor condiții care au fost negociate în conformitate cu niște contracte și asta se intre la pilonul 2. Deci un echilibru între o parte obligatorie care se aplică tuturor și o parte voluntară compensată recompensată. O idee care mi se pare bună. Asta e tot ce pot să vă spun astăzi. E adevărat că există o suprapunere de controle aplicabile unui singur agricultor, cu atât mai mult într-un stat federal unde Uh, controlele de la nivelul uh, landurilor, se adaugă controalelor de la nivel federal și pe deasupra se mai adaugă și controlele comisiei și în ultima instanță ale curții de conturi, ceea ce înseamnă că într-un singur an, dacă um, lucrurile într-adevăr uh, funcționează rău de tot, un singur agricultor poate să fie um, vizitat de 5 misiuni de control pe o singură exploatație agricolă. Nu știu dacă s-a întâmplat vreodată asta în practică, dar în teorie este posibil și, într-adevăr, există o suprapunere a controalelor, o, o adăugire a acestora, unele peste altele. Nu am niciun fel de măsură de propus aici. Poate că ar fi bine ca fiecare nivel de control să se bazeze pe constatările făcute la nivelul imediat inferior. Uh, Asta ar putea fi o idee. Dacă ne putem uh, asigura că controlele sunt bine făcute, de exemplu noi, Curtea de Conturi, dacă putem fi siguri că controlele făcute de către organisme de certificare sunt bine făcute, am putea să profităm de controlele efectuate de aceste organisme și să ne asigurăm că acestea au funcționat bine și apoi să uh, preluăm observațiile acestora. Însă Există niște progrese care s-au făcut în acest sens, dar încă nu s-a atins această, uh, această situație. Lucru pe care îl regret. Doamnă McGuinness, trebuie să vă mărturisesc că nu am înțeles întotdeauna foarte bine sensul întrebărilor dumneavoastră. Ați vorbit întâi despre alineatul 12 din uh, opinia noastră, dacă nu mă înșel. Ați, uh, m-ați întrebat despre timpul de adaptare al agențiilor. Uh, ei bine, da, într-adevăr, considerăm că agențiile de plată ar trebui nu, reia vorbitorul. Reformulez. Regimul pe care îl vor respecta aceste agenții va fi cunoscut numai în momentul în care regulamentele vor fi aplicate și în momentul în care măsurile inferioare, adică actele de executare, vor fi adoptate de comisie. Deci nu uh, se va întâmpla asta imediat. Ca urmare, agențiile vor avea puțin timp pentru a se adapta și este adevărat că este posibil ca ele să aibă nevoie să depășească termenul de 2013 pentru a fi capabile să gestioneze noile reglementări. Da, e posibil. Și fiindcă am ajuns aici, aș spune câteva cuvinte și despre procentul de 15%. M-a întrebat cineva dacă știu ce intră aici și dacă curtea a verificat acest uh, procent, dacă acest uh, procent de 15% a fost verificat de curte. Nu, nu a fost verificat de curte. Această cifră de 15% este o cifră care ne-a fost uh, furnizată de comisie în studiul de impact pe marginea legislației. Deci, printre diferitele elemente pe care ni le-a înaintat comisia, Uh, aceasta a estimat impactul financiar al măsurilor pe care le-a propus uh, și a estimat acest impact ca fiind 15% din costurile de gestionare ale ajutoarelor directe. Cum pentru moment nu s-a înregistrat nicio plată în acest nou sistem, curtea nu are uh, niciun fel de elemente de verificare a acestor cheltuieli. Vom face asta în 2014, 2015, 2016 dar este clar uh, că noul regim va implica niște cheltuieli suplimentare și iau numai un exemplu aici. Dacă organismele de certificare trebuie nu numai să exprime o opinie cu privire la fiabilitatea conturilor, dar și cu privire la legalitatea și regularitatea tranzacțiilor adiacente conturilor, atunci vor avea nevoie de un personal suplimentar și vor avea un volum de muncă mai mare, deci costuri mai mari. Nu văd cum ar putea fi lucrurile alt, alt, altfel. Sigur că se pot reduce costurile la, costurile la maxim, dar ele vor fi mai mari pentru că volumul de muncă va fi mai mare. That paragraph 19. Ah, nine. Je, je suis désolé parce que j'ai mal, mal compris. Paragraph 9. Na... În alineatul 9, m-ați întrebat ceva în legătură cu alineatul 9? Doamna McGuinness, 90. 90. 90. 90. Ah. Ok, Uh, so, yeah, please. Sorry. Just Mary. perhaps you could... Poate mi-ați putea da răspunsul în scris, uh, spune doamna McGuinness. Uh, mi se pare ciudat ca un auditor să spună că o problemă este răspândită și în același alinat să spune că nici uh, statele membre, nici Comisia nu au informații asupra acestei probleme care despre care se spune că este răspândită. Și atunci vă întreb cum poate un auditor să facă o astfel de afirmație când eu însă mi-am... aproape că am fost o auditoare și Domnul uh, Cretan răspunde, uh, am putut face această declarație pentru că în fiecare an am vizitat uh, foarte multe state membre și am vizitat și foarte multe mm, exploatații și nu este o problemă pe care am identificat-o uh, rar, ci am văzut-o în practic toate statele membre pe care le-am vizitat și în multe din fermele pe care le-am vizitat. Deci am văzut acolo că se înregistrează foarte multe exemple ale, acestor, ale acestei probleme și avem o listă foarte lungă cu aceste exemple. nu știu dacă e necesar să o repet aici. V-am zis de uh, aeroport, aeropoarte, companii de căi ferate, rezervații naturale, terenuri de sport și de recreere. Am văzut asta peste tot. Da, îmi spunem că este o problemă răspândită. Însă, uh, nu avem resursele necesare pentru a cuantifica acest, uh, această problemă. Bun. Uh, mă pot opri aici? Întreabă domnul Creta. Domnul președinte, mulțumesc. Mulțumesc uh, mult, domnule Creta. Cred că am avut o dezbatere deosebit de interesantă și dacă nu mai sunt alte întrebări, putem să încheiem acest punct și această zi. de reuniuni. Vă dau întâlnire Vă dau întâlnire pe 8 mai la ora 15. Îi rog acum pe coordonatori să rămână pentru că vom continua reuniunea cu ei. Deci, următoarea întâlnire cu întreaga comisie pe 8 mai.